colleagues, I would uh, like to warmly welcome. For... Bună dimineața, bună ziua, bun venit. Bun venit în uh, această întâlnire în contextul dialogului structural. Dat fiind faptul că aveți această responsabilitate orizontală pentru dezvoltarea durabilă, am vrea să vedem care e abordarea generală pe durabilitate. Ne-ar interesa în special planurile pentru implementarea obiectivelor de dezvoltare durabilă, atât în politicile interne cât și externe, Așa cum știți, Parlamentul va participa cu o delegație din partea mai multor comisii la forumul de nivel înalt în iulie, unde vom uh, continua activitatea pe SDG, SDG 14, dat fiind faptul că e o propunere de nivel înalt, ne interesează și plasticul de utilizare unică și implementarea planului de acțiune pe economia circulară. În ceea ce privește relațiile interinstituționale, avem problema actelor delegate și de implementare, unde Parlamentul și Consiliul sunt pe poziții contrare. Avem OMG-urile, emisiile în autovehicule și așa mai departe o problemă în progresul uh, și adoptarea actelor legislative. Mulțumesc pentru prezență, domnule vicepreședinte, și vă dau cuvântul pentru o declarație introductivă, apoi coordonatorii și colegii vor uh, pune întrebări, vor face observații. Bun venit, aveți cuvântul. Bună dimineața! Mandatul uh, dumneavoastră conține și calitatea aerului, economia circulară, biodiversitatea, sănătatea oceanelor, deci într-o strânsă legătură cu provocările importante pentru dezvoltarea durabilă a societatea noastră și pentru implementarea acordului de uh, mediu de la Paris. Este una din provocările cele mai mari ale vremurilor noastre. Trebuie și putem să găsim echilibru între protecția mediului și în același timp să îmbunătățim, să îmbunătățim condițiile de mediu fără să lăsăm pe cineva în urmă. Pentru că această tranziție să continue, trebuie să exploatăm sinergiile dintre Agenda 2030 și acordul de la Paris. Dacă nu tratăm problemele de mediu, dezvoltarea durabilă nu va putea fi atinsă și obiectivele vor fi practic de neatins. Mai târziu, în cursul acestui an, Comisia își va prezenta un ultim document de reflecție către Europa durabilă pentru 2030, ca parte din discuțiile care au loc la nivel european și mă bucur să spun că discuțiile pe care le avem pentru viitorul cadru financiar multianual întărește aceste politici pe întregul buget european. Propunem cheltuieli de mediu, de exemplu în fondurile de coeziune și de dezvoltare regională. Lucrăm și cu investitori privați, încercăm să mobilizăm aceste fluxuri. Am adoptat uh, acte legislative în acest sens tocmai luna trecută. Planul de acțiune pe economia circulară pe care l-am adoptat în uh, decembrie 2015 mi se pare a fi o poveste de succes și un bun exemplu cu ceea ce putem face împreună. Astăzi, peste 85% din măsuri au fost uh, puse în aplicare. O cooperare strânsă între Instituțiile europene, în special cu Parlamentul și cu Comisia dumneavoastră, fac o diferență reală și duc această legislație importantă mai departe, cea revizuită pe mediu, de exemplu, votată de dumneavoastră în aprilie. Sperăm să continuăm cu același entuziasm pentru a duce la bun sfârșit ultimele texte legislative, uh, printre altele, de exemplu, plasticul de utilizare unică, calitatea apei, deșeuri, calitatea vieții și așa mai departe. <clears throat> Există un interes tot mai mare între statele membre, sector privat, cetățeni și așa mai departe. Iar UE joacă un rol de pionier, nu doar în UE, ci la nivel global. Avem un standard global bun pentru mediu, dar bun pentru economie în special și pentru competitivitate. Strategia în ce privește plasticul arată că avem o poziție bună pentru a face industria plasticului din Europa mult mai bună la nivel uh, european. Astăzi avem doar aproximativ 6% care, dar strategia de reciclare, 6%, dar uh, strategia noastră va aduce creștere, locuri de muncă și plus valoare crește în mod uh, rapid gunoiul din oceane. Fiecare zi în care nu facem nimic duce la costuri considerabile și de aceea e nevoie de măsuri. Vom avea propuse serie de măsuri <clears throat> legate atât de plasticul care se găsește și deșeurile care se găsesc pe plajele europene, dar și de plasele de pescuit pierdute și rămase în mare. Vom aplica diferite măsuri diferitelor produse eh, în funcție de alternative, dacă există pe piață și dacă sunt disponibile. Dacă vrem să ajutăm oamenii să facă această tranziție, trebuie să le facem viața cât mai ușoară și asta încercăm să facem cu propunerea noastră. Propunem să interzicem plasticul și avem printre produsele propuse eh, bețișoare de vată, paie, Există pro- astfel de, aceste produse au deja alternative din uh, produse din materiale sustenabile. Altele trebuie etichetate corespunzător, iar pentru altele avem prevăzute măsuri de conștientizare, de acțiuni voluntare și de crearea unei responsabilități extinse a producătorilor care să acopere și costurile curățării pe care acum le suportă autoritățile publice. Am prevăzut și elemente de design, de exemplu pentru capacele sticlelor și obiective de reciclare, colectare și reciclare. Iar pe plasele de pescuit vrem să responsabilizăm pe toți cei implicați. De odată ce ajunge pe plajă, să fie preluat de producătorii de astfel de uh, materiale. Mă interesează părerile dumneavoastră și sper că și dumneavoastră sunteți de acord că acest text trebuie adoptat înainte de încheierea mandatului nostru. Măsurile acestea se bucură de susținere populară și ar fi păcat dacă nu am reușit să facem acest lucru împreună și cred că ar putea fi una din cele mai convingătoare povești înainte de alegerile de anul viitor. Să nu pierdem timpul așadar. În ceea ce privește negocierile pe regulamentul cu privire la fertilizatori, face parte din planul de acțiune al Comisiei, trebuie să fim vigilenți și să fie într-adevăr circulară. Nu putem spune că e circular uh, ceva ce e biodegradabil. Există mult uh, plastic care rămâne pe teren și se degradează. Acesta trebuie reciclat. Pe viitor am putea găsi soluții, dar deocamdată avem nevoie de standarde stricte care asigură biodegrabilitate bună, care să garanteze și calitatea solului și a apei. Sunt probleme și cu plasticele degradabile, dar doar în anumite condiții și dacă nu sunt îndeplinite condițiile, rămâne mult timp în mediu. În concluzie, cred că astăzi este destul de clar că costurile pe termen lung vor depăși cu mult costurile pe termen scurt a unui uh, regulament ambițios. Dacă ne uităm la raportul global al forumului global, șapte din cele zece riscuri principale sunt legate de mediu. Problemele de mediu nu pot fi soluționate doar prin politică de mediu. Nu putem vorbi de poluarea aerului fără să vorbim de mobilitate. Nu putem vorbi de biodiversitate fără să vorbim de agricultură. Nu putem vorbi de plastic fără să arătăm modul în care consumăm și modul în care producem. Agenda obiectivelor durabile dă căi de cooperare și există deja povești de succes în acest sens. Sper să continuăm în acest sens, uh, atât acum cât și cu viitoarea comisie și cu viitorul Parlament. O scurtă observație, în, pe scurt. Toate temerile pe care le-am auzit cu dereglementare, cu scăderea standardelor de mediu sau în domeniul social, cred că am dovedit tuturor celor care au uh, enunțat aceste temeri că nu era cazul să se teamă. Cred că am făcut progrese în repetate uh, rânduri în diferite domenii și avem, iată, o mare șansă pentru economia europeană. De dimineață m-am întâlnit cu reprezentanți din China, Canada și, și aceștia ne-au arătat că putem juca un rol important. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc. Noi moduri de cooperare. Da, așa cum ați spus, e nevoie să cooperăm mai bine. Sunt subiecte care nu pot fi tratate separat și aici avem niște probleme în Parlament cu colegii de la alte comisii. Ceea ce privește plasticul uh, de utilizare unică, veți face ceva deosebit, veți face lucruri mari pentru niște produse mici, ca să spunem așa. Așteptăm cu interes să vedem ce se va întâmpla. Am lista tradițională pentru început de coordonatori sau reprezentanții acestora și încep cu domnul Lize. Vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc, domnule vicepreședinte. În primul rând, vreau să spun că mă bucur de buna cooperare pe care o are comisia noastră și dumneavoastră. La început a fost mai dificil cu pachetul deșeuri, dar între timp cred că și acela a fost adoptat cu bine și împreună. Uh, întrebarea noastră se referă la competența dumneavoastră generală, modul de lucru al comisiei. În ultimele săptămâni am primit o serie de propunerele comisiei cu rugămintea de a le încheia înainte de alegeri, ceea ce e aproape imposibil pur și simplu, dată fiind capacitățile, interpreții pentru dialogurile tripartite, va fi foarte dificil. Și vă rog să transmiteți colegilor că nu are rost să puneți presiune suplimentară asupra Parlamentului. Doi colegi mi-au spus că li s-a transmis de la Comisie că n-ar mai trebui consultați cei interesați pentru că a făcut o comisie. Eu cred că e important să ne putem crea o poziție, o părere proprie și să-i uh, audiem pe cei pe care vrem să-i audiem sau să discutăm cu ei înainte să facem propuneri de rapoarte. Și un al doilea punct, aflat în strânsă legătură, ar exista o idee în comisie, se pare că nu e încă o decizie oficială, ideea e să nu mai vină propuneri o vreme ceea ce înseamnă că doi ani de zile nu vom putea face nimic, chiar dacă vor apărea subiecte actuale. Pe de o parte, până la sfârșitul mandatului nu mai primim propuneri din partea comisiei și, în al doilea rând, noua comisie va avea și ea nevoie de timp, de vreo jumătate de an, până își creează o părere proprie. Eu cred însă că există multe subiecte actuale și urgente. Un, cu una v-am mai uh, contactat eu și vom discuta uh, ulterior. E vorba de dezvoltarea de antibiotice noi pentru om. Vă rog să faceți o evaluare de impact și să ne propuneți ceva concret ca să tratăm acest lucru cât mai repede, chiar dacă nu în acest mandat. Mulțumesc! Mulțumesc din partea SND, domnul Paolucci. Sì, grazie signora Presidente domnule președinte. Domnule președinte, suntem mulțumiți de faptul că primind cererea noastră, Comisia prezintă diverse propuneri legislative. Fără îndoială ar fi fost mai bine să lucrăm mai structurat și n-am fi ajuns la această inundație cu acte normative care sunt foarte dificil de aprofundat și de îmbunătățit. În orice caz, să pornim de la directiva privind produsele din plastic de unică utilizare, vom face eforturi pentru a finaliza prima lectură în mandatul actual. Ne dorim ca Consiliul să facă același lucru. Suntem siguri că dumneavoastră veți oferi tot sprijinul necesar. Am două întrebări pe acest subiect. În primul rând, Scenariul definit de comisie ne uh, impune un calendar de aproximativ 10 ani. Acesta este timpul necesar pentru a ajuta companiile să se convertească? Nu credeți că putem accelera puțin uh, lucrurile? În al doilea rând, pentru anumite tipuri de produse, litera A din anexă, directiva prevede, prevede reduceri semnificative și acordă statelor naționale sarcina de a defini obiectivele pentru a calcula variațiile într-un fenomen care necesită date sigure, verificabile pentru a stabili clar punctul de pornire și metodologia pentru a atinge obiectivele. Nu credeți, domnule comisar, că textul trebuie să fie îmbunătățit? Și vreau să subliniez că în ceea ce privește economia circulară, indicatorii de monitorizare propuși de comisie nu sunt suficienți, în special în ceea ce privește obiectivul de uh, a decupla creșterea economică de consumul de materii prime și uh, deșeurile în cazul licitațiilor verzi. Eu cred că indicatorii trebuie să fie revăzuți și îmbogățiți. Și mi-ar plăcea să știu ce părere aveți dumneavoastră, domnule comisar. Thank you very much. Now... Mulțumesc, doamna Vișnevska, acum în numele ECR. Mulțumesc, doamnă președinte, domnule comisar. Raportul referitor la dezvoltarea durabilă a Uniunii Europene, adoptat în iulie, spune că atingerea acestor obiective depinde de trei piloni. Avem nevoie de factori social, de mediu și economici, care sunt foarte importanți. Și când am discutat directiva ETS, am mai spus că o politică privind mediul va avea costuri economice și sociale. Prin urmare, e nevoie de o transformare în acest sens. În cadrul COP24 de la Katowice și Așteptăm o propunere din partea Comisiei cu privire la strategia privind clima pe termen lung. În acest context, cum vedeți legătura dintre acești trei piloni, social, de mediu și economic? Și o altă întrebare. Statele membre și regiunile care depind în mare parte de combustibil fosil, de carboni, de exemplu în Polonia, aceste regiuni se pot baza pe sprijinul Comisiei și pe înțelegerea Comisiei în această nouă strategie pe termen lung privind clima? Și o altă întrebare, reducerea emisiilor de CO2 în transport. La ce mă refer aici? De ce Comisia Europeană, atunci când și-a prezentat propunerea privind reducerea de CO2 în transport, de ce nu a prezentat și o analiză detaliată, un studiu de impact detaliat pentru a ști care va fi impactul acestei propuneri asupra statelor membre cu un PIB per capita mai scăzut. Și o întrebare. Aveți planuri cu privire la modul în care să oferiți sprijin uh, țărilor mai sărace în ceea ce privește electromobilitatea sau așteptăm să se întâmple ceva în mod pasiv? Mulțumesc. În numele al de acum, doamna Reis. Mulțumesc, doamnă președintă. nu mă gândeam să iau cuvântul în calitate de coordonator, așa că o să am o intervenție nepregătită, dați-mi voie. Uh, ca și Peter Liza și domnul Peticini, vreau să spun că și uh, noi am uh, privind nu neapărat cu bun comisia pentru întârzieri, mă gândesc la perturbatorii endocrini, de exemplu. Aici suntem înainte de finele legislaturii actuale, sub presiunea timpului, lucru care va complica lucrurile. Sigur, o să facem ce am promis, mai ales pentru plasticul de unică folosință. Cu toții raportori și raportori din umbră lucrăm pentru a atinge obiectivele, însă toată lumea menționează aceeași problemă și anume dificultatea de a promova pozițiile și argumentele documentele într-un timp așa scurt. Vreau să subliniez acest lucru. Și aș vrea să ne spuneți, domnule vicepreședinte, sigur, la finele lunii august o să avem ocazia să intrăm pe fondul directivei, dar aș vrea să ne spuneți ce părere aveți despre dimensiunea globală și mondială a acestei probleme. Cunoaștem cu toții cifrele, sunt uh, absolut uluitoare în ceea ce privește daunele și pagubele cauzate de plastic, de exemplu, la nivelul maritim, 13 miliarde de euro pierdere în fiecare an, dar chiar dacă am eliminat plasticul din Europa și din SUA 100%, uh, lucrurile nu s-au schimbat foarte mult la nivel global. Deci trebuie să înțelegem că principala problemă vine din Asia. Și am vrea să ne spuneți care va fi modul în care vom lega această diplomație a plasticului, cum am făcut-o și în um, cazul schimbărilor climatice. Ați văzut, încă din 92 de la Rio am ocupat poziția de lider. Putem face asta și aici. Avem arme, avem instrumentele necesare. Thank you very much. Mulțumesc. În numele verzilor, doamna Ocan. Mulțumesc, doamna președintă. Și mulțumesc domnului comisar Timmermans, în special pentru că a moderniza poziția plasticului de la probleme mici la probleme mari. Acesta este una dintre marile realizări ale mandatului actual și, așa cum a spus și dumneavoastră, e o reușită și pentru comisie. Sigur că există discuții referitoare la plasticul de unică folosință și așa mai departe. Nu intru în detalii. Ce vreau să spun este că uh, Uh, efortul de mai bună reglementare a avut un efect negativ și anume că n-am putut interzice OXO în totalitate și ne-ați promis că vom avea o interzicere completă a acestor produse Trebuie să înțelegeți că producătorii duc niște campanii foarte agresive pentru aceste produse în restul lumii și dacă se folosește uh, pentru diverse produse, atunci lucrurile se înrotățesc foarte mult, deci trebuie să le interzicem. Și ce aș mai adăuga aici ar fi că trebuie să fim foarte precauți cu privire la produsele biodegradabile pentru că și astea pot fi o problemă dacă sunt peste tot în mediu. Sigur că sunt degradabile, dar necesită timp, deci trebuie să fim foarte atenți să nu um, înlocuim produsele din plastic normale cu produse biodegradabile, fiindcă n-ar fi o soluție. Nu înțeleg. Uh, în starea Uniunii, domnul Juncker ne-a spus că va analiza problema subsidiarității aici. Și am înțeles că DigiSante are o propunere care este, de fapt, un fel de obstacol în care a legislației de mediu și anume denaționalizarea aprobărilor privind organismele modificate genetic și pesticide. Și asta este un șoc. Dacă se întâmplă, asta înseamnă că nu o să mai avem nicio lege. Deja deci este foarte dificil ca pesticidele să fie bine reglementate. Avem tot felul de probleme cu insectele, cu albinele cauzate de pesticide. Și dacă aceasta devine o competență exclusiv națională, nu o să mai avem legi aici și știți ce o să se întâmple. E un lucru foarte important în ceea ce privește protecția mediului, viitorul biodiversității și așa mai departe. Prin urmare, vă rog să-mi promiteți că nu veți accepta acest lucru și că Vom păstra în continuare această competență și la nivel european pentru a ne asigura că avem un viitor fără pesticide periculoase. Mulțumesc! Aici se încheie prima rundă de intervenții, prin urmare vă rog când doriți. Da, mulțumesc! O să încerc să răspund cât mai bine posibil. Și sigur să nu uitați că avem uh, și alți colegi comisari care se ocupă de aceste subiecte conform portofoliului lor. O să încep prin presiunea timpului pe care ați subliniat-o aici. Nu, asta a fost intenția comisiei. Nu vrem uh, ca uh, eurodeputații să fie supuși presiunii timpului, însă sunt de- convins că nu ne-a rămas foarte mult timp și Evident că avem un volum foarte mare de proiecte legislative de analizat, atât în Parlament cât și în Comisie și Consiliu. Și dacă e să ne întâlnim cu cetățenii în alegerile de anul viitor și vrem să ducem ceva concret asupra căruia am hotărât, vom avea un impact mult mai mare dacă spunem, uh, da, încă se mai lucrează la asta sau Comisia spune, avem niște propuneri minunate, dar acum sunt în Parlament, în Consiliu. În ochii alegătorilor noștri suntem același lucru. Nimeni nu o să facă o deosebire între ce am făcut noi în comisie sau dumneavoastră în Parlament. Nimeni nu o să spună, bun, în Parlament e treabă bună, în comisie rea și invers. Cu toții reprezentăm Europa și de aceea colegii mei din colegiu simt și ei presiunea timpului, dar își doresc să termine toate aceste lucruri înainte de finele mandatului. Asta înseamnă că nu o să mai prezentăm propuneri? Nu, dar înseamnă că suntem conștienți de faptul că există lucruri care nu au fost propuse până în prezent și probabil nu vor putea să fie tranșate înainte de finele legislaturii actuale. Deci dacă facem propunere acum, sigur vor fi pentru următoarea uh, legislatură și următoarea Comisie Europeană. De aceea, nu spun că nu o să venim cu noi propuneri, dar le cer colegilor mei din colegiu să se implice și personal în aceste trialoguri, discuții și așa mai departe, pentru a se asigura că în ceea ce privește comisia nu vom fi criticați că nu facem tot ce se poate pentru a finaliza lucrurile. Sigur, membrii Parlamentului sunt liberi, raportorii sunt liberi dacă vor să se consulte. Depinde de dumneavoastră. Ce vreau să spun este că la finele zilei cu toții vom fi lăudați sau acuzați dacă realizăm sau nu realizăm rezultatele propuse în ceea ce privește antibioticele. Vorbim despre rezistența antimicrobiană, mă gândesc că la aceasta v-ați referit. Anul trecut am adoptat planul de acțiune O singură sănătate. Abordarea strategică pentru medicamente se numără printre acțiunile din acel plan. E logic să facem legătura între aceste două inițiative antimicrobieni pentru tratamentul oamenilor și animalelor au fost găsite în apă și în soluri și probabil că ele accelerează formarea de bacterii și fungi rezistenți. Și de aceea e logic să avem antibiotice mai bune și un tratament al apei mai eficient. Astăzi cred că votați pe un raport, nu? Dacă nu mă înșel. Câteva dintre amendamentele propuse la raport se referă la abordarea strategică, inclusiv uh, faptul că regretăm întârzierea la adoptare. Cred că se va vota în plenară în septembrie. Deci lucrăm la abordarea strategică pentru produse farmaceutice, însă recunosc că este foarte complex, foarte tehnic și trebuie să ne consultăm cu un număr mare de factori implicați pentru a ne asigura că reușim totul dintr-o singură mișcare. În ceea ce privește indicatorii, intenția mea este să mă asigur că e un lucru pe care nu-l complicăm prea tare schimbăm indicatorii, dacă apar noi date, ne asigurăm că îi adaptăm și actualizăm în mod constant. Cred că este un lucru foarte important. țintele de reducere a produselor de unică folosință și aici trebuie să avem o metodologie clară. Dar, încă o dată, ce am uh, pus în lucru acum se bazează, din câte știm noi, pe toate datele pe care le avem la dispoziție în prezent. Dacă nu mă înșel, știința și piața evaluează, evoluează mult mai repede decât am anticipat noi și este clar că va trebui să ne adaptăm la această evoluție. Prin urmare, insistăm uh, pe toate direcțiile, dar dacă limitele sunt mai îndepărtate decât anticipam, pentru că lucrurile evoluează repede, atunci evident trebuie să ne adaptăm și noi. Însă, atâta vreme cât avem o metodologie clară, care nu e contestată, cred că adaptarea la noi, la noutăți e mai ușoară. Prin urmare, cred că, și aici răspund domnului Paulucci, putem accelera lucrurile dacă se va fi dovedi necesar și posibil. Există interdependență între uh, elementele sociale, economice și de mediu? Sigur, toate aceste lucruri sunt legate între ele. Să îmbunătățim mediul uh, era ceva bun în trecut, ceva plăcut, în prezent este ceva esențial. Și cred că am uh, greși dacă am spune că există o contradicție între durabilitate și dimensiunea socială sau cea economică. Dacă vorbim despre durabilitate, nu vorbim doar despre mediu, vorbim despre durabilitate socială. Care sunt locurile de muncă ale viitorului, având în vedere robotizarea, inteligența artificială? Care sunt aceste locuri de muncă ale viitorului? Suntem suficient de uh, inteligent și de adaptabil pentru a ne asigura că în viitor oamenii vor avea locuri de muncă și asta e durabilitate. De unde vine mobilitatea în viitor? Cum vom crea o tranziție pentru energie și mobilitate care să nu distrugă, ci să-i ajută pe oameni să se adapteze la noi împrejurări? Sunt întrebări esențiale la care trebuie să răspundem, însă un lucru pe care vreau să-l subliniez este că trebuie să ne adaptăm. Dacă nu ne adaptăm, ne va adapta alții din afară. Vom avea de suferit consecințe destul de grave la nivelul mediului pentru că n-am uh, luat în serios creșterea temperaturilor globale și alte probleme și plasticul este un exemplu în acest sens. Astăzi nici măcar nu știm care este impactul microplasticurilor asupra sănătății. Și produsele acestea uh, pot fi găsite peste tot, în cele mai îndepărtate părți ale oceanelor noastre, în sticla aceasta. 90% din uh, apa împuteliată conține microplasticuri, deci nu vorbim despre uh, ceva ce e plăcut și dă bine. Vorbim despre elemente esențiale. Oxoplasticuri, o să mă refer și la acestea, sunt lucruri care au un impact foarte mare asupra viitorului și economia globală va evolua într-o direcție circulară și durabilă. Și această transformare se va întâmpla oricum dacă avem vedere roboții, inteligența artificială și dacă vrem să acționăm repede, vom avea avantaje mai repede și vom stabili standardele pentru restul lumii. Și noi, ca politicieni, avem printre marile provocări și aceea de a transforma convingerea aceasta noastră pe care o avem și să-i convingem pe cei care ne conduc pe noi, politicienii și anume cetățenii, că asta este important să facem pentru că ei în prezent nu văd care este locul lor în această lume durabilă. Și se gândesc că tot ce pot face este să apere lumea existentă, această economie care nu va fi durabilă dacă rămâne așa. Și cred că ar fi un eșec tragic, istoric, dacă noi, ca politicieni, nu am simțit cât de important este să ne convingem oamenii că această tranziție se va produce și că e bine să jucăm și noi un rol aici. Make impact assessments of, but perhaps um, uh, I, I missed... O să uh, mă întorc uh, la ceea ce a spus. Uh, nu găsesc uh, în studiul de impact. Am răspuns deja la chestiunea lipsei de timp cu care ne confruntăm. Am Uh, dimensiunea globală. Trebuie să spun că dacă vorbim din, despre plastic și o să mă refer la o întâlnire pe care am avut-o azi dimineață cu reprezentanți ONU din China și din Canada, cu strategia în domeniul plastic și curățarea oceanelor, am uh, prins oarecum spiritul întregii lumi este o temă extraordinar de importantă în Asia și doamna Risa are important atunci când spune că contribuția Europei uh, la acest fenomen este relativ mică. Însă Europa are o soluție care este durabilă. Contribuția uh, Europei va fi uh, uriașă pentru că și chinezii încearcă să găsească o soluție Uh, și uh, sunt tot mai conștienți uh, că sănătatea, pescuitul sunt afectate în mod negativ de lipsa unei soluții. Deci contribuția noastră, chiar dacă are un, uh, o contribuție importantă, uh, totuși există un impact asupra uh, mediului, asupra apei. Pot să vă spun că este șocant deci poate să fie o contribuție uh, relativ mică, însă dacă Europa găsește cheia la soluții durabile și atunci impactul soluțiilor va fi uriaș. Cred că suntem uh, pe cale să oferim asta Asiei, și uh, felul în care Asia reacționează la uh, planurile noastre, nu numai uh, țările dezvoltate, ci din țări cum ar fi Indonezia, China, pe care am menționat-o deja, Thailanda, toate aceste țări văd că driverii economici, cum ar fi turismul și pescuitul, uh, sunt afectate uh, profund și trebuie găsită o soluție. Uh, interzicerea oxoplasticului, Așa cum am anunțat uh, în strategia în domeniul plasticului, uh, promovăm uh, în cadrul RICI interzicerea sau nu a oxoplasticului. Acest lucru se află pe agenda noastră și ne-am gândit la o posibilă interdicție în cadrul RICI. O să vă ținem la curent atunci când vom ajunge la o concluzie apoi uh, grupul uh, de lucru în ceea ce privește subsidiaritatea. Uh, nu știu despre ce vorbiți, nu mi-a fost adus la cunoștință să am să analizez acest lucru. Sunt președintele acestui grup și o să analizez lucrurile. Cam atât pot să spun în momentul ăsta. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult. Se pare că Uh, pare mai ușor uh, decât în cazul schimbărilor climatice să îi convingem pe oameni să uh, urmărească un astfel de obiectiv. Trecem la a doua rundă de câte un minut. Cine dorește să intervină, vă rog să uh, mă anunțați. Am câteva nume, dar puteți să vă înscrieți în continuare pe listă. Doamna Grostet. Mulțumesc, uh, doamnă președinte, și mulțumesc uh, primului vicepreședinte că a venit să stea de vorbă cu noi. Așa cum au spus colegii mei, uh, a spune că e păcat, am pierdut prima jumătate a acestui mandat, am avut un ritm lent, iar acum suntem inundați de dosare. Eu sunt uimită. Nu există niciun loc uh, pentru politica de sănătate și totuși perturbatorii uh, endocrini și consecințele acestora. Succesele uh, pentru maladiile uh, rare, apoi aplicarea, uh, îngrijirea uh, medicală sanitară transfrontaliere, uh, consecințele îmbătrânirii populației și viitorul uh, biotehnologiei. Toate acestea, dacă nu discutăm despre ele, asta înseamnă un semn prost, ați vorbit de deciziile care trebuie luate uh, față de alegători. Sănătatea politica în domeniul sănătății nu există pentru dumneavoastră? Sunt zvonuri că data viitoare nu va mai exista un uh, comisar pentru sănătate. Cred că în comisia noastră uh, Envi Sănătate Publică vom fi mulți care vom cere ca politica în domeniul sănătății, o politică esențială esențială pentru creșterea economică a Uniunii Europene, pentru egalitatea tuturor, o sănătate care să fie sigură și accesibilă tuturor, e bine, trebuie să fie o uh, politică clară care să nu dispară din Uniunea Europeană. Mulțumesc uh, foarte mult, domnul Porci. Mulțumesc foarte mult două întrebări concrete în legătură cu uh, puzzle-ul care trebuie să uh, fie găsit pentru, uh, în primul rând, programul de mediul, Comisia trebuie să aibă o uh, strategie pentru un mediu non-toxic până în 2018, însă nu știm uh, să existe vreo inițiativă în acest sens din partea Comisiei. Aș dori să știu care este uh, stadiul în ceea ce privește această strategie și ce măsuri prioritare va lua Comisia pentru a implementa acest lucru a doua întrebare, foarte simplă și ușoară. Uh, Uh, strategia pentru perturbatorii endocrini. Secretariatul General a confirmat că această strategie este în lucru și că ar trebui să fie finalizată până la sfârșitul acestui an, deci 2018. Aș dori să vă întreb dacă ați putea să ne actualizați informațiile în legătură cu uh, stadiul acestei uh, strategii pentru perturbatorii endocrini. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Domnul Mulțumesc, doamnă președintă. Vreau să mă întorc un pic cu privire la strategia europeană pentru plastic. Forumul Global Mondial ne spune că 80% din plasticul din oceane vine din uh, 10 mari râuri, 8 în Asia și 2 în Africa. Este evident că Europa va fi lider în uh, strategia și lupta împotriva reducerii uh, sau pentru reducerea utilizării plasticului, dar evident că impactul asupra rezultatului final nu va fi chiar așa mare. Prin urmare, rămâne de văzut dacă strategia și abordarea noastră sunt corecte sau dacă nu ne-a scăpat ceva. Există alternative tehnice, există materiale alternative și aceste materiale alternative, evident că pot reduce impactul asupra mediului dacă în locul plasticului am folosit carton sau hârtie, ne-am trezit cu alte tipuri de impact. Deci lucrurile trebuie să fie văzute dintr-o, din mai multe puncte de vedere. Și aici poate e nevoie să avem o analiză a subiectului, pentru că n-aș vrea să distrugem un sector de producție și, pe de altă parte, impactul global asupra mediului să nu fie chiar așa de mare. Thank you very much. Mulțumesc, doamna Melior. Mulțumesc. Mulțumesc pentru prezența și pentru cele spuse. Revin și eu la problema strategiei plasticului de utilizare unică. Mi se pare un pas foarte important, dar uh, mă tem de modul în care comunicăm aceste lucruri. Mereu statele membre aud că e o interdicție. Cetățenii asta află. Și dacă discutăm, da, se spune așa, aveți dreptate, trebuia făcut de mult, mările trebuie protejate, dar ce facem este să interzicem ceva. Și cred că trebuie în ideea protocolului de la Kyoto să convingem oamenii, să-i susținem și să-i ajutăm. O doua întrebare de dimineață. Am vorbit despre diplomația în domeniul climei și m-ar interesa ce poziție are Comisia aici. Am putea face o ședință comună împreună și cu alte câteva comisii ale Parlamentului și cred că e un lucru care se poate arăta publicului. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Șarpiric. Mulțumesc, doamnă președintă, mulțumesc, domnule comisar Timmermans, că sunteți aici. În primul rând, strategia în domeniul plasticului Uh, o susținem și am spus-o lui Ian Bronche, ministrul la vremea respectivă, că uh, îl susținem. Mâine, în această dimineață, în Comisia uh, Pescuit, am vorbit despre acest lucru vom uh, compensa într-un fel uh, pescarii noștri care adună deșeurile de plastic uh, de pe mări și oceane. Cred că este un punct foarte important care a fost ridicat în comisie. Cum îi vom despăgubi? Și apoi economia circulară, agricultura. Cum vom veni cu o strategie în acest domeniu? Legislația Uh, este blocată. Știți ce se întâmplă în țările de jos, nu trebuie să repetăm acest lucru. Însă e nevoie de o direcție din partea Europei. Trebuie să avem măsuri de tranziție care să ne permită să facem față acestei situații. Ideea este însă cum vom finanța totul? Katainen a spus că există finanțare, dar uh, există un întreg aparat birocratic care stă în cale. Mulțumesc. Domnule Lavia, aveți o a doua întrebare. Eu ritorno su un argumento diverso. Mă întorc la un subiect diferit. Vreau să mă gândesc la... Vreau să vorbesc despre deșeuri acum. În ceea ce privește dezvoltarea durabilă, avem și obiective de reducere a risipei alimentare. Am spus că până la 2030 vrem să reducem la jumătate risipa alimentară per capita în Europa. A este o prioritate, am introdus-o în pachetul pe economia circulară. Acum însă trebuie să punem lucrurile în practică și aș vrea să-l întreb pe domnul comisar dacă ne poate oferi informații la zi în ceea ce privește eforturile făcute în comisie pentru atingerea acestor obiective, cooperarea cu statele membre, ONG-uri, campanii de sensibilitate, pentru că, pe de o parte, e simplu în legislația europeană să introducem obiective, dar, pe de altă parte, trebuie să ne gândim la acțiunile de implementare. Vorbim de un subiect care implică viața tuturor cetățenilor europeni pentru a reduce această risipă inacceptabilă de hrană și cred că este uh, un subiect pe care Uniunea Europeană trebuie să acționeze. Thank you very much. Mulțumesc. Mai dorește cineva să adreseze întrebări? Nu? Bun. O să fiu uh, succintă. vorbim despre uh, pescuit și uh, faptul că trebuie să respectăm acordul de mediu. Dar uh, ce puteți spune despre micile firme de familie? Știți ce implicații sunt. Cred că trebuie să ne asigurăm că găsim o soluție și pentru acest sector. Am ajuns la sfârșitul listei uh, de intervenienți. Aveți cuvântul. O să răspund în olandeză la ultima întrebare. La acest tip de pescuit nu trebuie să convingi comisia, ci trebuie să îi convingi pe colegii uh, tăi din Parlamentul European. Pentru a începe cu problema sănătății. Tot ce facem în acest domeniu are un impact asupra sănătății noastre. Am vorbit mai devreme despre microplasticul uh, pe care îl consumăm, pe care îl respirăm, care se regăsește în hainele noastre, în ceea ce mâncăm și ceea ce bem. Nu știm care este impactul oxoplasticului asupra sănătății noastre. Uh, Uitați-vă ce se întâmplă cu biodiversitatea. Dispariția uh, biodiversității are un uh, impact extraordinar asupra sănătății. Peste tot există elementul sănătate. Doamna Grostet a spus că aparent undeva cineva, poate că în, politic, în familia sa politică, a venit cu ideea de a nu mai avea uh, un comisar pentru sănătate în următoarea comisie această uh, comisie are un uh, comisar pentru sănătate, deci asta nu pleacă de la noi. Nimeni din comisie nu mi-a pomenit vreodată această idee. Avem un, comen, un comisar foarte competent, uh, colegul meu Andrew Kaitis, și nu pot să-mi imaginez că undeva în viitor nu o să mai dăm <laughs> atenție subiectului sănătate. Din contră, uh, atenția va spori, nu uh, va scădea. În ceea ce privește, da, există autorități naționale, îmi amintesc uh, președintele Consiliului care a spus că vrea să reducă Uh, comisia în mod substanțial. Dacă va face acest lucru, nu știu dacă va mai exista un comisar uh, pentru sănătate, dar asta poate să se aplice oricărui uh, domeniu. Dar astea sunt idei care provin din statele membre, din capitale, nu de la noi, din partea Comisiei. Vreau să vă asigur de acest lucru. În ceea ce privește strategia în domeniul perturbatorilor endocrini, Uh, anul trecut, atunci când am lucrat uh, cu statele membre asupra criteriilor identificării în legislația pentru biocide și pesticide, am anunțat că o să lucrăm la un cadru larg privind acești perturbatori endocrini analizăm acum posibilitatea de a actualiza abordarea Uniunii Europene, ținând cont de evoluțiile științei și diferite alte aspecte ale unor domenii de politice uh, pertinente și uh, coerența cadrului legislativ. Această activitate este în desfășurare și sugestia mea este să discutați asta cu uh, Vitenis Andriukaitis, să-l invitați uh, și să vă spună câte ceva despre asta. Știu că își dedică o mare parte din energie acestei teme. Strategia de mediu uh, non-toxică, o uh, uh, sarcină foarte uh, complicată, uh, nu suntem siguri dacă vom reuși să venim cu o strategie înainte de sfârșitul mandatului și pentru că ne apropiem de sfârșitul acestui mandat, valoarea practică a uh, accelera activitatea uh, la un asemenea subiect ar putea să fie limitată. Însă e un lucru care este foarte important pentru această comisie și vom trage concluzii de la evaluarea uh, uh care a avut loc, uh, inclusiv revizuirea RICI, uh, interfața uh, produselor deșeuri. De asemenea, <clears throat> vom invita grupurile interesate să poarte un dialog continuu în legătură cu calea de urmat. În ceea ce privește interdicția și impactul economic al unei astfel de interdicții. Ei bine, pentru a vă da un răspuns uh, prozaic, care ar fi impactul. Majoritatea acestor produse nici măcar nu vin din Europa. Impactul asupra industriei europene este foarte limitat, într-adevăr, în al doilea rând. O să vă spun ceva, o experiență personală, poate că este anecdotică. Am uh, fost activ în uh, media socială de uh, mult vreme, 16-18 ani. Când am lansat plastice, planul privind plasticele de unică folosință, inclusiv interdicțiile, s-a spus, aoleu, iarăși interdicții de la Bruxelles. În ultimii patru ani nu am văzut o propunere care să târnească atât de mult entuziast, entuziasm în statele membre. Chiar și tabloidele din Marea Britanie au fost foarte entuziaste. Deci atunci bănesc că am făcut ceva greșit. Inițiativa în domeniul plasticului și propunerile privind plasticul de unică folosință. Uneori ai idei care sunt uh, fantastice, dar care vin prea devreme și alte idei care sunt fantastice și care vin la timp. Cred că asta e o inițiativă care e fantastică și care vine la timp. Suntem susținuți. 80% din respondenți spun că doresc acest lucru, că este important pentru mediu. Tot mai mulți oameni înțeleg că asta are un impact asupra sănătății lor. Deci, în acest caz, chiar dacă oamenii spun vorbiți de lucruri atât de uh, nesemnificative uh, au un impact extraordinar și grație lui David Attenborough, uh, uh, grație Sky-ului și uh, tabloidelor și ceea ce au făcut ONG-urile, iată de ce Um, McDonald's interzice uh, paiele de plastic uh, în uh, Europa. De aceea, chiar dacă acum 2-3 ani erau foarte reticenți. Deci ceva se schimbă și nu mă tem deloc că faptul că un, o astfel de interdicție nu ar fi bine primită, pentru că este dorită de europeni. Deci trebuie să ne grăbim și ne vor mulțumi pentru asta. Diplomația în domeniul uh, climei uh, este foarte necesară. Sunt îngrijorat de mediul internațional despre această nouă formă de uh, diplomație internațională care se dă mare și spune nu-mi pasă. Responsabilitatea pe umerii Europei este uriașă, însă sunt convins că dacă avem o diplomație atentă, dacă continuăm pe linia uh, inițiată de Franța, dacă continuăm cu aceeași abordare uh, adoptată de Comisie și de Parlament până să se ajungă la acordul de la Paris, sunt convinsă că uh, Europa va avea un, lor, un rol de lider. Uh, chiar dacă administrația Trump nu ni se va alătura, o mare parte din Statele Unite, state, orașe, întreprinzători uh, vor uh, urma calea noastră. Sunt foarte optimist în legătură cu pescuitul. Dacă asta va însemna uh, costuri suplimentare, nu, pentru că costurile sunt asupra producătorilor de instrumente de pescuit care conțin plastic. Acest lucru nu este suportat uh, de uh, pescari uh, printr-o taxă de port, ci responsabilitatea va fi în jur de, în jur de 0,16% din cifra de afaceri anuală a sectorului. Apoi, pescarii uh, Uh, deja plătesc uh, costul uh, poluării marine atunci când pescuiesc plastice în loc de pești. Năvoadele sunt distruse, instrumentele lor de pescuit. Microplasticul a fost găsit în pești și oamenii cred că peștele sau uh, uh, fructele de mare nu mai pot uh, fi consumate și că fac rău sănătății și atunci totul ar avea un impact negativ. 57 de milioane de euro se pare că reprezintă toate acestea pentru a strânge gunoiul marin în propunerea noastră, uh, producătorii au mai multă responsabilitate și pescarii uh, nu suportă această uh, povară. În propunerea noastră pentru fondul de pescuit maritim, pescarii vor fi plătiți ca să aducă plasticul înapoi Uh, pe uscat. În ceea ce privește deșeurile alimentare, mulțumesc domnului Lavia pentru întrebarea sa. Este o întrebare complicată pe care mi-a pus-o. Ne axăm asupra uh, măsurării uh, deșeurilor alimentare ne-ați cerut să facem acest lucru. Încercăm să găsim o metodologie comună pentru uh, cuantificarea uh, deșeurilor uh, alimentare. Dorim să adoptăm ceea ce cereți până în martie anul viitor. Este un subiect în legătură cu care nu v-am aștepta Uh, chiar dacă se uh, apropie alegerile. Îmi iau acest angajament că până în martie veți avea ceea ce ați solicitat. A, da, și mai este o altă întrebare legată de ce se poate face. Hai să spun așa. Dacă creăm o contradicție între uh, cei care lucrează în uh, agricultură și uh, mediu, uh, toată lumea pierde, pentru că nu putem să creăm un mediu sustenabil fără participarea sectorului agricol fermierii, agricultorii, cei care lucrează pământul se asigură că acest pământ va fi uh, sustenabil. Deci este o parte integrantă și uh, exact asta a propus Phil Hogan și sper să avem o discuție foarte activă în această comisie. Și dacă această comisie ne poate ajuta să uh, maximizăm ecologizarea politicii în domeniul agricol, asta ar fi un serviciu uh, foarte mare făcut Europei. Uh, thank you very much and, uh... Mulțumim mult! Așa cum spuneam la început, vrem să asigur de angajamentul nostru suntem gata să facem ceea ce este necesar înainte de sfârșitul mandatului. Mulțumim încă o dată, domnule vicepreședinte. Thank you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 So, dear colleagues. Dragi colegi, să începem sesiunea de vot. Sper că aveți uh, cartelele la dumneavoastră. Seara, am lucrat pe guvernanța energetică până spre dimineață, de aceea îmi cer scuze dacă sunt mai lentă astăzi. Voi uh, încerca să fiu mai succintă astăzi. În primul rând, sunteți gata? Aveți cartelele de vot? Văd că unii nu le au. Doamna Gardini. Bine, acum se pare că suntem gata. Primul vot e electronic. Propunerea de compromis pe propunerea pentru proceduri de autorizare de supraveghere a produselor medicinale pentru uz uman și veterinar, stabilirea, crearea Agenției Europene pentru Medicamente. Am deschis votul. Doamna Iu, să votăm. Închidem votul. Se adoptă. Felicitări. Vot electronic din nou. Propunem de compromis despre produse veterinare <clears throat> medicinale. Un uh, text pe termen lung. Deschidem votul. Închidem votul. Susținere absolută. Felicitări, doamne Grostet și tuturor celor implicați, pentru că știu că a fost un proces dificil. Întrebări pentru comisie pentru conferința COP24 la Katowice în Polonia. Deschidem votul. Închidem votul. Se adoptă. Acum o cerere de răspuns oral pentru, comi- pentru Consiliu, scuze, pe același subiect. Deschidem votul. Închidem votul. Se adoptă. Întrebare pentru comisie, pentru răspuns oral despre boala Lyme. Deschidem votul. Închidem votul. Se adoptă. Vot electronic, întrebare, răspuns oral. Pentru un cadru de monitorizare pentru economia circulară, deschidem votul. Închidem votul. Se adoptă. Aceeași întrebare adresată acum Consiliului, cadru de monitorizare pentru economie circulară, votul e deschis. Votul e închis. Se adoptă. O altă întrebare pentru răspuns oral, utilizarea cannabisului pentru scopuri medicale. Deschidem votul. Închidem votul. Se adoptă. Votăm un proiect de rezoluție, o obiecție conform regulii 106, acetamiprid pentru utilizare produse biocidale de tip 18. Deschidem votul. Închidem votul. Respins. Votăm acum pe mandatul pentru trilog pentru bugetul 2019. Tot în format electronic deschidem votul. Închidem votul. Se adoptă. Implementarea pachetului economie circulară, opțiuni pentru tratarea legăturilor între legislația produselor chimice și deșeurilor. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 6 pentru, potrivă, abțineri se adoptă. 7 pentru, potrivă, abțineri se adoptă. 8 pentru, potrivă, abțineri respins. 11 pentru, potrivă, abțineri respins. 9 și 10 pentru, potrivă, abțineri respins. 12 pentru, potrivă, abțineri respins. 13 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 14 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 15 pentru, împotrivă, abțineri, ad se adoptă. 16 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 17 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 18 pentru, împotrivă, PP, sunteți pentru sau împotrivă? Împotrivă. Trebuie să verificăm. Deschidem votul. Închidem votul. Respins. 19 pentru, împotriva, ține respins. 20 pentru, împotriva, se adoptă. 21 pentru, împotriva, abținere se adoptă. 22 pentru, împotriva, abține respins. 23 pentru, împotriva, abțineri, respins. 24 pentru, împotriva, abțineri, respins. 25 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 27 pentru, împotriva, abțineri, respins. 28 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 30 pentru 26, nu a fost adoptat, scuze, 26 pentru, potrivă, abținere, respins, 30 pentru, potrivă, abținere. Să verificăm 30, deschidem votul. Închidem votul. Respins într-adevăr. 29 pentru, împotriva, abține, respins. 31 pentru, potrivă, abțineri. Se adoptă. 32 pentru, potrivă, abțineri. Respins. 33 pentru, potrivă, abțineri. Respins. 34 pentru, potrivă, abțineri. Se adoptă. 40 pentru, potrivă, abțineri. Verificăm 40. Votul s-a încheiat. Respins. 35 pentru, potrivă, abțineri. Se adoptă. 36 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. 37 pentru, potrivă, abțineri. Se adoptă. 38 pentru, potrivă, abțineri. Respins. 39 pentru, potrivă, abțineri. Se adoptă. 41 pentru, potrivă, abțineri. Se adoptă. 42 pentru, potrivă, se adoptă. 43 pentru, potrivă, obține respins. 44 pentru, potrivă, obține respins. Compromisul 1 pentru, potrivă, obține, se adoptă. 52 pentru, potrivă abțineri, respins. 53 pentru, potrivă, abțineri, respins. 54 pentru, Potriva abținere se adoptă, 55 pentru potriva abținere respins, 56 pe două părți, prima parte pentru, potriva abținere se adoptă, a doua parte pentru, potriva abținere. Verificăm a doua parte, deschidem votul. Se adoptă. 57 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 58 pentru, împotriva, abțineri, respins. 59 pentru, împotriva, abțineri, respins. 60 pentru, împotriva, abțineri, respins. 61 pentru, împotriva, abțineri, respins. 62 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 63 pentru, împotrivă, abține, respins. 64 pe două părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, a doua parte pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm a doua parte, deschidem votul. Închidem votul. Se adoptă. 65 pentru, potrivă, abțineri, respins. Nu ați ridicat mâinile, reluăm. 65 pentru. Toată lumea e pentru, deci se adoptă. Dacă nu ați ridicat mâna, compromisul 2, cine e pentru? Potrivă, abțineri, se adoptă. 69 pentru, potrivă, abțineri, se respinge. 70 pentru, potrivă, abțineri respins, 71 pentru, potrivă, abțineri. Verificăm 71. Deschidem votul. Se închide votul. Se adoptă. 73 pentru potrivă abțineri respins. Verificăm. Deschidem votul. Închidem votul. Se adoptă. Mulțumesc. 72 pentru, potriva, abțineri se adoptă. 74 pentru, împotriva, abțineri respins. 75 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 76 pentru, împotriva obțineri respins. 77, două părți, prima parte pentru, împotriva obțineri se adoptă, a doua parte pentru, împotriva obțineri se adoptă. 78 pentru, împotriva al de pentru sau împotriva pentru se adoptă. 79 pentru, potrivă, abținere, respins. 80 pentru, potrivă, abținere, respins. 81 pentru, potrivă, abținere, respins. 82 pentru, potrivă, abținere, se adoptă. 83 pentru, potrivă, abținere, respins. 84 pentru, potrivă, abținere se adoptă. Amendamentul 1 pentru, potrivă, abținere se adoptă. Amendamentul 2 pentru, 2 și 3 pentru, potrivă, abțineri se adoptă, 4 pentru, împotrivă, abțineri respins. Vot final electronic, deschidem votul. Închidem votul. Se adoptă. Unanimitate. Să trecem la calitatea duală a produselor pe piața unică. Compromisul 5 pentru împotriva. Da? Aveți vot pe părți, facem electronic. Deschidem votul. Închidem votul. Se adoptă. Compromisul 6 pentru împotriva, abțineri se adoptă. Compromisul 7 pentru împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 61 pentru potriva abțineri respins, 62 pentru potriva abțineri 62, ce am spus? Îmi cer scuze, spune doamna președinte, mă uitam la 62. Ar fi trebuit să fi fost votat. Deci adoptat? 63 pentru, potrivă, abțineri, respins. 64 pentru, potrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 8 pentru, potrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 9 pentru, potrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 79 pentru, potrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 10 pentru, potrivă, abțineri se adoptă. 14 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 11 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 12 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 13A pentru, împotriva, abțineri, îl verificăm 13A. Am deschis votul, am închis votul și a respins. Compromisul 13B. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. Închidem votul. Se adoptă. Amendamentul 102 pentru, potrivă, abțineri. Se adoptă 104 pentru, împotrivă, abțineri. Respins. Compromisul 15 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm 15. Deschidem votul. Închidem votul. Se adoptă. 115 pentru, potrivă, abțineri se adoptă. 116 pentru, potrivă, abțineri se adoptă. 118 pentru, potrivă, abțineri se adoptă. 129 pentru, potrivă, abțineri respins. 130, amendament oral. Sunteți împotriva acestuia? Nu. Îl supunem la vot. Pentru, împotriva, abținere. Se adoptă. 132 pentru, împotriva, abținere. Se adoptă. 134 pentru, împotriva, abținere. Respins.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 14 cu amendament oral. Vă opuneți amendamentului oral? Nu? Votăm 14 cu amendament oral pentru, împotrivă abțineri. Se adoptă. 15 pentru, potrivă, abțineri. Se adoptă. 16 pentru, cu amendament oral, dacă sunteți de acord. Îl supunem la vot. Cine pentru, potrivă, abțineri. Se adoptă. Compromisul 2 pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 3 pentru împotriva abțineri se adoptă. 19 pentru împotriva abțineri se adoptă. 21 pentru împotriva abțineri respins. Compromisul 1 pentru împotriva abțineri se adoptă 31 pentru, potrivă, obțineri, respins. 33 pentru, potrivă, obțineri, se adoptă. 34 pentru, potrivă, obțineri, se adoptă. 46 pentru, potrivă, abțineri. PP 46, verificăm. Deschidem votul. Închidem votul. Respins. 47 pentru, potrivă, abțineri se adoptă. Vot final electronic, deschidem votul. Închidem votul. Se adoptă. Mulțumesc. There are a lot of compromises. Okay. Now we are voting on the communication from the Commission to the Council. Votăm acum pe comunicarea Comisiei către Consiliu și Parlament, Planul European de Acțiune O Singură Sănătate împotriva rezistenței antimicrobiene. Avem un vot de compromis. Nu, spune doamna președinte, aveți dreptate. Amendamentul 80 cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 88 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 90 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 91 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 96 pentru. Vreți să verificăm? 91. Bun, verificăm 91. S-a deschis votul pe 91. S-a închis votul. Se adoptă. 96. Cine este pentru 96? Împotrivă. Verificăm 96. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 94 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 97 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 98 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 99 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm 99. Vote is closed. S-a închis votul și se adoptă. Compromisul 2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 1, 12, 112 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Compromisul 31 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Compromisul 29 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 113 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Angri 45 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Agri 4 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 1.17 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Agri 7 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, 118 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 121 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm 121, s-a deschis votul. S-a închis votul, se adoptă. Compromisul 4 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 116, prima parte, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 125, 26, 46 sunt identice. Nu. Cine este pentru aceste trei amendamente? Împotriva, abțineri, se adoptă. Identice, 1, 1, 28, 47, 1, 30. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 5, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 129 pentru, împotriva, abțineri, se se adoptă. Ați sprijinit cu toții compromisul. 143 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm 143, s-a deschis votul. S-a închis votul și se respinge. 144 pentru, împotrivă, se respinge. 149 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 148 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 150 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 151 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 152 pentru, împotrivă. Verificăm 152, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Compromisul 6 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 161 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 162 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 163 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 164 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Acri 12 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 167 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Vreți să verificăm? 169 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 168 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 165 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 166 pentru, împotrivă. 166 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 170 pentru, împotriva abține se respinge. 171 pentru. Putem verifica dacă vreți. Mie mi s-a părut la fel ca cel anterior, dar putem verifica 170. S-a deschis votul. S-a închis votul, se adoptă. 171 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 174 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 173 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 175 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 176 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 30 pentru împotriva. Verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Agri 10 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 7. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 189 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 190 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Compromisul 8 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 199 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 201 pentru, împotriva, abțineri se respinge. 202 pentru, împotriva, Abțineri se respinge, compromisul 9 pentru, împotriva abțineri se adoptă, compromisul 10 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 218 pentru, împotriva abțineri se adoptă, agri 24 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 12 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 11 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 242 pentru, împotriva, abțineri se respinge. 243 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 248 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 250 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 13 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 260 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 27 se adoptă. 262 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 263 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 263 pentru, nu, l-am votat deja. 265 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 266 partea a doua pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Agri 32 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Agri 33 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 14 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Compromisul 15 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 277 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Compromisul 33 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 284 pentru, împotriva, abțineri se respinge. 285 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Sau verificăm. And it's closed. And it was adopted. Good. Se adoptă. 286 pentru, împotrivă. PP. Sunteți împotrivă sau pentru? Verificăm, îmi cer scuze. 286. Deci, cine este pentru? Împotrivă abțineri se respinge. Compromisul 16 pentru, împotrivă abțineri se adoptă. 3, 18 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 200, nu, 296 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 298 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Verificăm 290 și 8. S-a deschis votul. S-a închis votul se adoptă. 299 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. ITRE 2 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 303 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm 303, s-a deschis votul. S-a închis votul. 304 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 305 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 306 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 309 și 310 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 311 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 3, 13, 14 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 3, 15 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 317 pentru, împotrivă, să deschizi votul. S-a închis votul și se adoptă. 319. Cine pentru? Împotrivă? abțineri se adoptă. 320 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 321 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 322 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 323 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 324 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 325 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Compromisul 17 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 329 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 3.30 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 331 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 332 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 333 pentru, împotrivă, verificăm 333. S-a închis votul. Se respinge. 335 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 337 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 336 pentru, împotrivă, alde, pentru, se adoptă deci. 338 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 339 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Agri 13 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 18 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 346 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 347 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 348 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 350 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Agri 30 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 19 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 354 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Agri 17 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 3 5-5 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 3-5-6 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 3-5-7 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, compromisul 20 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 369 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 371 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 372 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 373 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 21 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 382 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 22 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 392 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 393 pentru, împotrivă, abțineri, alde, împotrivă, se respinge. 394 pentru, vreți să verificăm? Bun. Verificăm 393. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 394 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 395 și 443 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 396 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 23 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 406 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 407 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 408 Era destul de clar la 407, dar verificăm. S-a deschis, a închis votul. Se adoptă. Îmi cer scuze. 408 și Agri 39. S-a deschis votul. Nu, mai bine. Cine e pentru? Ca pe zonă. Poate cu întârziere, dar am rămas cu îndoială. Când am verificat 393, când am verificat 393, n-am înțeles rezultatul și aș vrea să știu care e situația cu acelui vot, pentru că nu a apărut pe ecran. 25 to 36. okay. <coughs> <coughs> so we are where? 408 <coughs> and Agri 39. Cine este pentru Agri 39? 408 și Agri 39. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 409, 410, 412. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Uh, Compromis 24 in favor. Compromisul 24 pentru, împotrivă, abținere adoptat. 419 19, pentru, împotrivă, abțineri adoptat. 420 pentru împotriva abțineri respins, 421 pentru împotriva abțineri adoptat, 422 pentru împotriva abțineri respins, 424 pentru împotriva abțineri respins, 425 pentru împotriva abțineri respins, Agri 40 pentru împotriva abțineri adoptat, compromisul 25 pentru împotriva abțineri adoptat. 411 pentru, împotrivă, abțineri adoptat. Compromisul 26 pentru, împotriva, abțineri adoptat. Agri 43 pentru, împotrivă, abțineri adoptat. Compromisul 28 pentru, împotrivă, abțineri adoptat. Agri 47 pentru, Împotrivă. Abțineri. Să verificăm. O să verificăm. Votul s-a închis. Adoptat. Agri 48 pentru. Împotrivă. Votăm Agri 48. Nimeni nu a ridicat mâna. Deci este adoptat. 451 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 1 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 2 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 3 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 4 pentru, împotrivă, verificăm 4, pentru că nu ridicați mâinile și n-am de unde să știu și votul s-a închis, adoptat. 5 pentru, împotrivă. Înțeleg, dar uh, văd uh, din nou două mâini ridicate. Nu știu, să verificăm 5. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Nu ridicați mâinile. S-ar putea. Amendamentul 6 pentru împotrivă abțineri adoptat. Amendamentul 7 pentru împotrivă abțineri adoptat. 8 pentru împotrivă abțineri adoptat. 9 pentru împotrivă abțineri adoptat. 10 pentru împotriva abținere adoptat, 11 și 12 pentru împotriva abținere adoptate, 13 pentru împotriva abțineri adoptate, 14 pentru împotriva abținere adoptate, 17 pentru împotriva abținere adoptat, 19 pentru împotriva abținere adoptat, 20 pentru împotriva verificăm. Votul s-a deschis. și s-a închis votul și este respins. 15 pentru, împotriva abțineri, respins. 16 pentru, împotriva abțineri, adoptat. Deci devine caduc. 21 pentru, împotriva abțineri, adoptat. Vreți să ne întoarcem la 16? Bun. Să verificăm 16. Votul s-a deschis. Și s-a închis. Și este adoptat. Când uh, este la limită, când e un vot strâns, o să verificăm, dar nu a fost uh, cazul. 22 acum. Cine este pentru, împotrivă, obțineri adoptat. 23 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 24 și 25 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 31 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 26 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 27 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 28 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 33 pentru, împotrivă, abțineri respins. 35 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm 35. Potul s-a deschis și s-a închis și este respins. 36 pentru, împotrivă, abțineri respins. Să verificăm. Votul s-a deschis 36. Votul s-a închis. Adoptat. 34 pentru. Împotrivă. Abținere adoptat. 37 pentru. Împotrivă. Abținere adoptat. 38 pentru. Împotrivă. Abținere adoptat. 70 pentru. Împotrivă abțineri adoptat. 39 pentru împotrivă abțineri adoptat. 40 pentru împotrivă abțineri adoptat. 41 pentru împotrivă abțineri adoptat. 45 pentru împotrivă abțineri adoptat. 42 pentru împotrivă abțineri adoptat. 44 pentru, împotriva abțineri adoptat, 46 pentru, împotrivă abțineri, verificăm 46, votul s-a deschis. Și votul s-a închis. Adoptat. 47 pentru, Da, și a fost adoptat. 47 pentru, împotrivă, abțineri adoptat, 48 pentru, împotrivă, abțineri respins, 49 pentru, împotrivă, abțineri adoptat, 50 pentru, împotrivă, abțineri adoptat, 51 pentru, împotrivă, abțineri adoptat, 52 pentru, împotrivă, abțineri adoptat, I3N pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. ITRE O pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 53 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Dar putem verifica. Să verificăm. Votul s-a închis. Respins. 61 pentru împotrivă abțineri adoptat 54 pentru împotrivă abțineri adoptat 55 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 56 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 57 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 58 pentru, împotrivă. Alde este împotrivă, respins. 59 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 60 și ITRE J pentru, împotrivă, abțineri adoptat, 62 pentru, împotrivă, ECR-ul pentru. Deci adoptat. 64 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 65 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 66 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 67 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 68 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 69 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. G pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 71 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 72 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 73 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Dacă vreți, putem să verificăm. Să verificăm 73. Votul s-a deschis. și s-a închis. Respins. 74 pentru împotrivă. Verificăm 74. Votul s-a deschis și s-a închis. Respins. I3B pentru împotrivă abțineri adoptat. I3C pentru împotriva abțineri adoptat, ITRE D pentru, împotriva abțineri adoptat, ITRE E pentru, împotriva abțineri adoptat, ITRE I pentru, împotriva abțineri adoptat, ITRE M pentru, împotriva abțineri adoptat, amendamentul 76 pentru, împotriva abțineri adoptat, 77 pentru, împotrivă, Verificăm 77, votul s-a deschis și s-a închis și este adoptat. 78 pentru, împotrivă, abțineri adoptat, 79 pentru, împotrivă, abțineri adoptat, Y-K pentru, împotrivă, abțineri adoptat și votul final, votul s-a deschis. Și votul s-a închis. În unanimitate a fost adoptat. Felicitări!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 Well, um, uh, I would like to encourage all the colleagues who are... Vreau să încurajez pe toți colegii care poartă discuții în privat să continue afară. PP-ul, vă rog. Vă rog, dacă doriți să continuați discuția în afara sălii. Și continuăm cu punctul 20, propunerea de regulament a Parlamentului European și Consiliului privind uh, poluanții organici uh, persistenți, o reformare, raportor Judy, Julie Gerling. Aveți cuvântul. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Este o pură reformare Cred că e foarte clar. Scopul acestui uh, regulament este să aducă, să actualizeze uh, legislația cu uh, Convenția de la Stockholm în ceea ce privește poluanții organici persistenți, lucru care trebuie făcut periodic, așa cum Uh, spune numele, poluanții sunt substanțe care rămân în mediu o vreme îndelungată și, în acest caz, o perioadă foarte îndelungată după utilizarea inițială. Mulți dintre aceștia sunt pesticide și substanțe chimice industriale care intră în lanțul alimentar, uh, se acumulează și pot uh, să existe consecințe serioase pentru mediu. Este unul dintre domeniile de activitate unde multe uh, studii uh, recente care beneficiază de măsurători îmbunătățite au arătat acest lucru. În trecut se putea face o măsurătoare, însă acum uh, Ehm, cu tehnologiile existente putem uh, să măsurăm la nivelul de părți pe milion PPM-uri, ceea ce nu era posibil în uh, trecut. E vorba de aceste, acești poluanți în uh, Mediterană, în Arctica și Antarctica. Aceste informații au fost actualizate în mod constant cu noi date. Pentru că aceste caracteristice dăunătoare ale uh, popurilor au fost uh, realizate cu ani urmă, uh, au fost interzise și nu pot fi folosite decât cu derogări foarte stricte. Odată cu adoptarea Convenției de la Stockholm, există interes suficient pe plan internațional pentru a identifica noi substanțe chimice și pentru a uh, le integra uh, sub umbrela legislației. Acest efort uh, este în curs. Ceea ce am făcut, propunerea Comisiei este foarte simplă, foarte clară, recunoaște rolul nou pe care îl joacă ECA fapt salutat de statele membre. Am depus o serie de amendamente care încearcă să consolideze uh, rolul ECA. Am stat de vorbă cu personalul ECA uh, pentru a vedea care consideră că este rolul acestora și uh, sunt încântat să fie implicați în această activitate. Este important pentru că uh, Uh, mare parte din activitate este desfășurată de consultanți pe uh, baza comisionării unor studii de către comisie. Iar ECA ar putea să facă această activitate. Ar trebui să mai ridic în discuție și un alt aspect. Lipsa unui studiu de impact este o reformare și uh, Comisia, când va lua cuvântul, va sublinia acest lucru, că un studiu de impact nu este în acest caz strict necesar. Dar e un lucru cu care, în mod general, nu sunt de acord. Pentru că, ă, chiar dacă este vorba de reformare ar trebui să existe disciplina ehm, realizării unui studiu de impact ca oricine altcineva, sunt conștientă de constrângerile de timp și ar fi foarte bine dacă am putea să adoptăm acest regulament până la sfârșitul acestei legislaturi, însă uh, vom discuta cu raportorii din uh, umbră această chestiune, lipsa unui studiu de impact pentru că în discuțiile pe care le-am avut cu cei uh, afectați, în special, desigur, în cazul unor uh, astfel de producție uh, de produse cu uh, cei din industrie, ei consideră că sunt consecințe comerciale și industriale care ar trebui să fie evaluate printr-un studiu de impact. Trebuie să explic, vor fi câteva amendamente pe care le-am făcut Uh, care sunt foarte tehnice și raportorii din umbră se gândesc poate de unde au apărut, poate uh, că sunt prea tehnice pentru biroul Girling. Dar mi s-a cerut să uh, le includ pentru că nu s-a făcut o actualizare și încă și se dorește ca această Uh, ca acest text legislativ să fie adoptat cât mai curând, însă ulterior, după publicarea amendamentelor, am avut un număr mare de contacte, în special în legătură cu o serie de substanțe și amendamentele pe care le-am depus nu urmează pur și simplu chestiunile care lipsesc din Convenția de la uh, Stockholm. Se stabilește o limită care nu se regăsește în Convenția de la Stockholm. Din nou, trebuie să discutăm acest lucru și să uh, operez o altă schimbare. Pentru că uh, chestiunea se discută, din câte înțeleg, în contextul uh, Convenției privind reciclarea deșeurilor uh, de la Basel. Deci, uh, îmi dau seama că poate că trebuie să analizez uh, mai mult acest aspect. O altă chestiune ridicată de câteva state membre, nu de toate, uh, ci uh, folosirea PCB-urilor în sistemele energetice naționale. Comisia a propus să existe un termen strict pentru schimbarea acestora, pentru eliminarea PCB 20 uh, până în 2035. Acest lucru nu s-a discutat până acum. Aceste schimbări uh, vor avea loc atunci când echipamentul uh, va fi modernizat. E interesant de analizat consecințele. Lucrul îngrijorător este că multe state membre nu au nicio idee uh, cât de mult PCB a fost folosit în sistemul energetic uh, național. Nu sugerez uh, acest lucru, ci pur și simplu uh, Comisia trebuie uh, să hotărască ce s-a făcut până la anumită dată, care este cuantumul acestor substanțe folosite și atunci uh, vom uh, elabora o propunere. Așa cum am spus, nu am avut încă discuții cu raportorii din umbră, vreau să aud ceea ce vor să spune și sper că vom respecta termenele pe care le avem. Mulțumesc! Dau cuvântul reprezentantului SCD. Eh, ringrazio la... Mulțumesc, domnule raportor, pentru ce a făcut. Amendamentele sunt absolut eh, de susținut, amendamentele 3, 4, 12, însă dau naștere la niște semne de întrebare pentru că ne limitează la implementarea Convenției de la Stockholm. Ar fi interesant să știm ce părere au colegii pe fond. În ceea ce privește amendamentele pe care vrem să le prezentăm, ar trebui să vizeze consolidarea dispozițiilor privind la procesele de producție care folosesc aceste materiale și accesul mai mare la informații pentru public. În al doilea rând, posibilele site-uri contaminate. Convenția de la Stockholm spune că trebuie să elaborăm strategii pentru a le identifica. Având în vedere ce am obținut în regulamentul Mercur, ar fi important să colaborăm pentru a evalua locațiile contaminate de aceste substanțe periculoase. Și în al treilea rând, pe actele delegate, e important să modificăm propunerea de acte delegate cu timp uh, nedeterminat. Uh, trebuie să existe un termen de 5 ani uh, care să poată fi reînnoit sub controlul Parlamentului. Next for... Mulțumesc din partea ECR, domnul Pierre. Mulțumesc. În ceea ce privește acest raport, voi uh, fi succint. Văd că grupul meu are o poziție pozitivă aici. Felicitări, doamne raportor, care a lucrat foarte bine. La amendamentul 2, 4, acesta aduce mai multă coerență. Lucrurile corespund și în ceea ce privește conținutul. Aș avea doar două întrebări. Pe de o parte, s-a spus deja se vorbește de Agenția Europeană pentru Substanțe Chimice, care va fi îmbunătățită și întărită pe toate planurile și va putea astfel transpune uh, regulamentul POP revizuit. Are nevoie de mijloace financiare suplimentare, da. Poate că Comisia ne-ar putea spune mai multe în acest sens? Există aceste uh, fonduri în buget? Și un al doilea element. Știu că unele state membre au avut o poziție critică, pentru că acum nivel, valorile limită sunt uh, stabilite mai strict. Să dați un exemplu. Amendamentul 7, de exemplu, să există dubii în ceea ce privește coerența dintre Stockholm și REACH. Bine, obiectivele sunt diferite. Poate nu s-a gândit până la capăt. Poate nu există nici suficientă transparență. Este vorba de valorile limită, ceea ce va avea un efect direct asupra subiectului reciclării. Ce poate face Comisia pentru mai multă transparență? Și ajung și uh, în încheiere. Aștept cu interes cooperarea constructivă cu toate celelalte grupuri și sper că ne punem de acord cu Consiliul încă în acest mandat. Mulțumesc mult! Mulțumesc, Ian uit. Mulțumesc. Mulțumesc raportoarei. Sper că putem finaliza în uh, cât mai repede. Așa cum au spus și alți colegi, e important să fie implicată și ECA acum. Avem o întrebare, poate pot adresa comisiei Aud din mai multe state membre că câteodată nu e clar cum arată procedura de nominalizare pentru POPs. Câteodată un stat membru vrea să nominalizeze un POP. Comisia conduce, știu, dar statul membru o cere și apoi au senzația că nu se întâmplă nimic cu acea nominalizare. N-ar fi poate o idee să avem a, uh, o procedură mai clară, mai transparentă pentru aceste nominalizări? Mulțumesc! Mulțumim. Din partea GUE, doamna Conicna, doamna Conicna, cu microfon vă rugăm. Intervenție fără microfon din sală. Mulțumesc, domnule președinte, domnule Caut. Mulțumesc pentru munca depusă. Unele amendamente sunt detaliate. M-am bucurat să știu că vin din partea comisiei, dar le salut. Așa cum ați spus și dumneavoastră, ne aliniem cu Convenția de la Stockholm și cunoaștem întreaga poveste cu DKBD care durează de ani de zile și cred că e foarte important să ne aliniem își mulțumesc că faceți acest lucru. De asemenea, e foarte important să ne asigurăm că pe când știm că e un subiect pe discutat termen lung, trebuie rezolvat. Când reciclăm, trebuie să ne asigurăm că există limitele în vigoare și că nu că nu doar că nu mai avem uh, substanțele în produsele noi, ci și că nu mai avem probleme cu reciclarea. Am o observație și, de fapt, o întrebare la amendamentul 12. Patru pagini de amendament. Vreau să știu dacă și acesta e de la comisie. Ar putea fi una dintre întrebări, însă și mai important, ce face raportorul acolo? Domnul raportor spune că eu pentru mai bună reglementare. Știți că atunci mereu citesc mai cu atenție. Deci cerem acum ca ECA să urmărească dacă o, o substanță e POP sau nu. Dar pentru a face aceasta există o listă întreagă de indicatori socioeconomici pe care trebuie să evalueze. Eu nu cred că pentru identificarea unei substanțe, dacă e sau nu POP, ar trebui să mergi să faci o analiză socioeconomică. Poți să o faci după, după ce ai identificat-o ca POP și ce facem cu ea, atunci da, dar strict pentru a stabili dacă e sau nu pop, nu trebuie făcut. Nu trebuie ajuns la acele circumstanțe. Aș dori să aflu din partea comisiei despre ce e vorba de fapt. Două pagini întregi, costuri sociale, fezabilitate tehnică și așa mai departe. Păi, încercăm să identificăm popurile. Nu știu dacă o astfel de analiză se ar trebui făcută în acest moment. Amestecăm lucrurile și, după părerea mea, nu e bine. De aceea, iată această întrebare pentru comisie. Ce părere are comisia? Mulțumesc. Mulțumim. Sper că acum e momentul pentru doamna Conecna. Mulțumesc, mulțumesc. Îi mulțumesc lui Julie pentru pregătirea textului. Salut acest document pentru că e vorba de un pas important care ne permite să implementăm următorii pași care rezultă din acordurile internaționale. Nu-mi place că am primit textul cu atât de puțin timp în urmă. Ar fi trebuit să-l avem de multă vreme. Suntem oarecum în urmă, dar nu din vina Parlamentului. Cred că e... așa e voit. Sunt uh, câteva părțile textului unde mai e de lucru. În primul rând, modificarea anexelor se va face prin acte delegate. Asta nu-mi place. Ar trebui să vorbim despre asta la întâlnirea raportorilor din umbră. Apoi, împuternicirea comisiei de a da act de executare. Nici asta nu-mi place. Eu vreau ca Parlamentul să fie implicat, să nu aibă doar un rol consultativ, ci să putem și respinge în al treilea rând, nu îmi place excepția pentru parafinele cu lanț scurt. Și în al patrulea rând, e necesar să facem o legătură mai strânsă între această agenda pentru substanțe chimice cu agenda pentru deșeuri. Mă uit și la problema economiei circulare. Cred că reglementăm uh, insuficient POP-urile. Comisia nu dă un exemplu prea bun. Avem valori limit, avem uh, excepții pentru difenile ter, pentru contaminarea materialelor de construcții. Pentru a limita acest flux al substanțelor periculoase, trebuie să avem uh, valori mai stricte pentru aceste substanțe și în deșeuri. Mai departe, n-ar trebui să existe excepții pentru POP-uri în anumite produse. Unele state nu respectă aceste dispoziții așa cum le cere decizia de la Stockholm. Unele state le notifică, notifică aceste substanțe doar când substanța ajunge în aer sau în apă. Dar mai mult decât atât nu fac, deși Convenția de la Stockholm le cere. Apoi, în ceea ce privește consultarea sectorului cetățenilor, implicarea uh, opiniei publice întotdeauna o prioritate și cred că nu doar pentru grupul nostru. Voi transmite amendamentele la timp. Julie, mă bucur de o cooperare strânsă și cred că vom ajunge la un rezultat bun. Mulțumesc. Dau acum cuvântul comisiei, domnul Habic. Mulțumesc. Bună ziua tuturor. Mulțumesc doamnei Gerling pentru text, mulțumesc tuturor pentru observații. Așa cum a spus deja domnul, doamna raportor, regulamentul POP a fost adoptat în 2004 și implementează convenția de la Stockholm pe acești poluanți, intrat în vigoare tot în 2004. Și convenția de la Stockholm e un tratat global și vorbește de substanțe chimice persistente la nivel global. Doamna Galinga a explicat deja ce sunt acești poluanți. Rămân în mediu pentru perioade lungi de timp, sunt foarte toxice, călătoresc în jurul lumii și pun în pericol pe toată lumea. Nu doar toate animalele, ci toate organismele viață, deci și oamenii. Și de aceea au existat negocieri, adoptare, intrare în vigoare a convenției, tocmai pentru a trata aceste substanțe la nivel global. Regulamentul implementează Convenția de la Stockholm, așa cum am mai spus. Transferă obligațiile părților în legislația Uniunii asigurându-se că există legislație armonizată. Această renoire a textului a venit ca urmare a nevoii de aliniere a procedurii de luarea deciziilor la procedurile de la Lisabona. Acesta este principalul scop. De aceea vorbim acum de acte delegate și de implementare. Mai mult decât atât, dăm ECA un rol pentru că se pare punctul principal pentru cunoștințe științifice și tehnice în Uniune în ceea ce privește substanțele chimice și acest regulament și convenția necesită un input științific și tehnic și mi se pare un beneficiu pentru toți. Creăm sinergii împreună cu celelalte elemente, celelalte activități ale ECA în Uniunea Europeană. Mai mult decât atât, propunem amendamente la raportare și monitorizare, tot conform agendei unor mai bune, unei mai bune reglementări și verificăm totodată monitorizarea și raportarea. Asta pentru o mai bună informare a publicului din statele membre și o mai bună raportare către Convenția de la Stockholm. Mai noim și niște definiții pentru a le alinia actelor mai recente, precum RICH. Obiectivul principal al acestui regulament este implementarea convenției, iar Convenția urmărește să elimine aceste POPs pentru a evita, pentru a proteja, scuze, sănătatea umană și mediul și de asta trebuie să țineți cont când vă uitați la această propunere. Raportorul vorbea de lipsa unei valori de impact. Așa cum spunem în propunerea noastră, nu vedem nevoia unei valori de impact pentru că nu schimbăm regulamentul de fapt nici funcționarea sa, nici obligațiile pentru statele membre. De aceea nu am văzut nevoia unei evaluări de impact. S-au pus întrebări despre implicarea ECA și buget. În ceea ce privește aspectele bugetare, noi credem că această propunere a noastră ține cont de volumul de muncă presupus, pentru că avem experiență în acest sens. Sunt activități pe care am dorit să le facă ECA pe viitor, așa cum spune raportorul, facem o parte a acestor lucrări acum, semnăm contracte cu contractori externi care ne dau informații științifice și tehnice. Această muncă o va face ECA de acum încolo. Și asta se reflectă în bugetul nostru. Și acum, pentru a răspunde întrebărilor concrete care ne-au fost adresate, aș începe cu elementele socioeconomice și lunga listă de criterii din amendamentul 12. Așa cum vedeți, în propunerea noastră, noi nu am propus o astfel de listă. Această listă conține, de fapt, informații care să fie furnizate într-un dosar pe care îl vom cere apoi ECA pentru a ajuta în procesul de nominalizare a unor noi astfel de substanțe rog să se ia notă de faptul că nu există nicio obligație în texte de a nominaliza noi astfel de substanțe. Părțile sunt libere să decide dacă doresc să nominalizeze astfel de substanțe și sunt încurajate să investească în uh, identificarea de potențiale, potențial candidați POP care apoi să treacă prin acel proces uh, menționat în convenție, descris în convenție cum trebuie revizuite către Comitetul POPS, 31 de experți nominalizați de părți care revizuiesc propunerile făcute de părți. Și propunerea pe care o fac părțile va fi însoțită de un dosar și acel dosar trebuie să includă informații conform anexei 2, acele criterii de screening. Și asta pentru a identifica dacă o substanță chimică atinge sau nu aceste criterii. A spus-o și un coleg care a intervenit. A spus că identificarea unei substanțe nu ține cont de aspecte socioeconomice. Identificarea se face strict pe criterii științifice. Și aici e vorba de proprietățile substanței și întrebarea care se pune este dacă sunt respectate acolo uh, aceste condiții. Există o listă de informații care trebuie furnizate împreună cu propunerea și luate în calcul de acel comitet și după ce acel comitet le-a analizat criteriile și a ajuns la concluzia că o substanță îndeplinește aceste condiții, se face profilul de risc stabilit tot de acel comitet de revizuire POPS și culege la nivel global toate informațiile despre acea substanță chimică și toate riscurile asociate cu aceasta. Ține cont de toate informațiile existente um, și toate riscurile care ar putea decurge din utilizarea substanței. Face o evaluare um, gestionării riscului se uită la detaliile utilizărilor, alternativelor și eh, iau în calcul și aspecte socioeconomice. Și acolo se fac eh, va fi purtată discuția pe aspectele socioeconomice, deci nu la nominalizare. Nominalizarea e strict pe criterii științifice. S-a mai adresat o întrebare dacă statele membre pot face propuneri. Da, da, se poate face și uh, deja avem o procedură foarte robustă. Facem totul în Uniunea Europeană împreună cu statele membre. Avem o întâlniri cu autoritățile competente și statele membre discută cu Comisia despre nominalizarea de substanțe noi. Trimitem dosare pentru a primi observații de la statele membre și implicăm și acum ECA într-o oarecare măsură. Sigur, într-o măsură mai limitată, pentru că ECA nu are mandat, dar ei consultăm acest grup de experți care lucrează conform REACH pentru a ne da sfatul despre criterii PBT care sunt foarte apropiate de criteriile POPS. ECA e așadar implicată, procesul e unul robust, deci nu vedem nevoia unui proces de nominalizare care să fie trecut în regulament. Și acest lucru se vede și prin uh, absența unui astfel de proces în propunerea noastră. Și acum, ultimul punct, pentru că l-au menționat mai mulți delegați, acea listă de gabe de conferința părților a decis în 2010 deja pentru a lista acei diferi leteri iar acea decizie luată la nivel internațional a inclus și o excepție pentru reciclare a produselor care conțin acele substanțe chimice. Acea excepție se reflectă și în regulamentul POPS, în anexă, unde sunt trecute acele substanțe. Și această substanță a fost trecută în 2017 de ultima conferință a părților, de aceea nu se reflectă încă în propunerea noastră din cauza timpului. Și acea decizie nu include o excepție de reciclare. Deci pentru această substanță nu e prevăzută o excepție. Nici sub REACH. La REACH există o restricție a utilizării în Uniune dar nici restricția aceasta nu are o excepție de reciclare. De aceea textul, așa cum este prezentat de raportor, nu vorbește de excepții de reciclare, pentru că nu există nici în Uniunea Europeană, conform RICH, nici conform Convenției. Și acest proiect de text, pentru că doamna raportor a spus că noi am propus textul, noi am propus textul, așa este, pentru că așa ni s-a cerut. Deci textul aduce la oaltă elementele disponibile. Decizia conferinței părților, restricția care a fost adoptată de Jean RICH și mandatul pe care l-a primit Comisia de la Consiliu pentru a negocia la acea conferință a părților. Pentru că știți că la fiecare conferință a părților, unde vine vorba de astfel de decizii, Comisia primește un mandat din partea Consiliului și pe baza acestuia negociază cu Uniunea. Aducând la oaltă toate aceste elemente, iată ce conține propunerea. Mulțumesc, domnule președinte. Detailed explanation. Hopefully commission. Mulțumim pentru această explicație detaliată din partea Comisiei, ca de fiecare dată. Julie, vrei să intervii cu alte detalii? Da. O să le iau în sens invers cu ce tocmai a încheiat reprezentantul comisiei. A fost detaliat răspunsul, dar nu suficient de detaliat, pentru că sunt întrebări uh, care trebuie să-și primească răspunsul încă. Sugestia mea este că putem face acest lucru cu raportorii din umbră și comisia când vom avea reuniunea noastră. E o chestiune tehnică, dar cred că este foarte important și de asemenea Cred că trebuie să discutăm și despre noua anexă. care îmbunătățește regulamentul pentru că îl aliniază la RICI, deci este un lucru pe care trebuie să-l discutăm. Și putem ajunge la această concluzie. În ceea ce privește resursele financiare, Comisia n-a abordat această întrebare a domnului Piego. Dar înțeleg că s-a discutat cu directorul general ECA, există o dispoziție în buget. Sigur, suntem departe de a conveni asupra vreunui buget, dar a fost prezentată o propunere pentru acele rezultate financiare cu care este mulțumit. Prin urmare, eu nu am îndoieli și vreau să îi răspund colegului care a pus această întrebare și domnul Paulucci a menționat a menționat o serie de elemente pe care le putem discuta oricum la reuniunea raportorilor din umbră. Nu e un lucru pe care m-am gândit să-l modific, dar sunt și deschisă la sugestii. O să programează Gore în următoarea, de fapt prima reuniune a raportorilor din umbră și atunci o să putem discuta. Mulțumesc. Termenul pentru amendamente este 27 iunie la orele 11 și votul va avea loc în plenară pe 10 octombrie. Nu, în Envy. Bun. Haideți să trecem la punctul 21, care se referă la facilitățile portoare de primire pentru uh, deșeurile navale. Domnule Eckhout va fi primul care intervine în calitate de raportor. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Exact asta voiam să spun și eu, că cel puțin știți în ce ordine să ne dați cuvântul acum. Da? Deci vedeți că gândim la fel. Mulțumesc! Acesta este un aviz pentru Comisia TRAN. Mă bucur să văd și faptul că l-avem alături de noi pe raportorul TRAN în numele mm, raportorilor din umbră uh, ALDE, dar și nume propriu cu ca raportor în tran, deci aveți două roluri. O să vedem cum le gestionați. Însă cred că este un dosar foarte important și putem spune că în întreaga strategie pentru plastic Comisiei au fost făcute două propuneri legislative, una cu plasticul de unică folosință și aceasta referitoare la deșeuri maritime și gestionarea acestora. Și ăsta este un element important pentru că trebuie să înțelegem că majoritatea deșeurilor care ajung în oceane sunt generate pe uscat, dar o treime vin și din surse maritime și ajung direct în ocean. Partea problemei este că nu există stimulente, ba chiar există antistimulente pentru nave. Pentru că acestea să se asigure că deșeurile sunt uh, păstrate la bord și apoi descărcate în porturi. Asta pentru că trebuie plătite niște taxe mici, dar care trebuie plătite de fiecare dată. Cu cât duci mai multe deșeuri în port, cu atât ai de plătit mai mult. Deci nu e un stimulent care să te ajute să uh, îți descarci deșeurile în port. Și asta propune Comisia să se schimbe și anume nu există taxe speciale deloc. Porturile sunt obligate să calculeze uh, cât costă gestionarea deșeurilor și câte o taxă specifică în funcție de tipul de navă. Este o schimbare foarte importantă adusă sistemului, fiindcă asta va permite fiecarei nave care știu trebuie să plătim taxa aceea oricum, așa că mai bine ducem deșeurile în port. Asta propune și comisia și în calitate de raportor eu încerc să îmbunătățesc lucrurile. Uh, zic că le îmbunătățesc pentru că altfel nu m-aș apuca de treabă. De exemplu, pentru conceptul de navă verde, poți arăta că pe nava ta ai te ocupi de deșeuri într-un mod ecologic, poți arăta că aplici tot felul de cerințe, după care un, poți cere un discount pentru taxa respectivă. Deci, navele sunt astfel stimulate să treacă la conceptul de nave verzi. E un lucru pe care trebuie să-l facem. Sigur că avem și o discuție specială legată de echipamentele de, și navele de pescuit, pentru că există multe plase de pescuit care sunt pierdute în larg și cred că e important să ne asigurăm că și acelea sunt luate la bord, fiindcă, după cum știm, multe dintre aceste plase sunt uh, cele care afectează direct ecosistemul maritim și adesea uh, cauzează daune navelor. Deci, într-o mare măsură, și aceasta este o problemă și în calitate de raportor, ce vă propun eu este să îmbunătățim, să arătăm că ne uh, deplasăm către un sistem de returnare a unui depozit. Adică, dacă returnezi o plasă de pescuit, la sfârșitul ciclului său de viață, Asta ne arată că respectiva plasă n-a fost pierdută în ocean cu toate consecințele economice și de mediu. Acestea sunt câteva dintre lucrurile pe care le-a propus. În general, raportorul este mulțumit cu propunerea comisiei. Încerc să consolidez conceptele aici și acolo și de asemenea vreau să mă asigur că descărcarea deșeurilor este bine controlată, dacă nu se face cum trebuie, devine o infracțiune penală. Aceste lucruri nu sunt încă implementate la nivel european, dar mă pregătesc și de asta ca pas suplimentar și vreau să includ ca o întrebare pusă comisiei pentru că au hotărât că platformele offshore să nu intre aici. Știu că am discutat deja acest lucru neoficial, dar cred că este bine să le repetăm și în fața colegilor care să înțeleagă în ce măsură e bine să nu includem platformele offshore și cum ați ajuns la această concluzie, ca să știm cum poate fi îmbunătățită platforma pentru a vedea că și platformele pot fi îmbunătățite. Asta încerc să fac ca raportor și aștept uh, poziția diferiților uh, raportori din umbră, după care să ajungem la un bun aviz pentru a ajuta raportorul să facă un raport minunat, fiindcă încă mai există lupte cu Consiliul care și-a adoptat abordarea generală și noi, ca Parlament, trebuie să ne asigurăm că suntem suficient de puternici. Mulțumesc! Much, Mr. Reporter, and now for shadows, Mr. Gambus. Domnul Gambuz, începem cu raportorii din umbră. Mulțumesc! În primul rând vreau să-l felicit pentru raportor și să-i mulțumesc pentru ce a făcut pe acest raport de aviz. Propunerea de directivă face parte din strategia europeană a luptei împotriva deșeurilor plastice, în special cele din mare, vechile plase de pescuit, pe care le-a menționat și raportorul care duc la pescuitul fantomă cu un efect mare asupra mării. În Catalonia, în circumscripția mea, suntem foarte afectați de uh, ce face, de ce se întâmplă acolo. Uh, avem campanii de conștientizare pentru societatea civilă, pentru curățenia plajelor și acestor uh, Uh, oaze uh, și sperăm să putem profita și de această inițiativă. Există diverse plaje care sunt afectate și, în calitate de legiuitor, rolul nostru este să facem eforturi pentru ca această campanie să, fi, să fie din ce în ce mai puțin necesară, ca plajele și, plajele și mările noastre să fie uh, curate, să nu fie afectate de deșeurile din plastic și orice alte deșeuri cauzate de nave. Uh, mi s-a părut foarte interesantă faptul că raportul a inclus și platformele offshore. Însă, nu mi este clar impactul acestor platforme asupra deșeurilor maritime și nici chestiunea neincluderii platformelor uh, din domeniul gazelor naturale. Cred că este interesant să vedem un studiu de impact din partea Comisiei pentru a ști care este impactul pe care am putea să-l avea asupra eficienței costurilor și în acest sens ne rezervăm posibilitatea de a veni cu amendamente uh, în ceea ce privește echipamentele de pescuit, aș vrea să atrag atenția asupra unor programe existente deja care obligă pescarii și companiile de primire uh, la reciclare Sistemul de returnare propus de raportor este unul foarte bun, mai există și altele și cred că trebuie să existe totuși o flexibilitate pentru a ne adapta la realitatea din fiecare port. Și vrem să mulțumim încă o dată uh, domnului Ehau pentru efortul și sunt sigur că o să facem o treabă bună dacă vom analiza împreună amendamentele. Mulțumesc! Uh, uh, Mulțumesc, domnul Volcan, continuă pentru SND. Auch ich möchte mich... Mulțumesc, mulțumesc și eu raportorului. O propunere foarte bună. Cred că trebuie să înțelegem cu toții că a venit momentul pentru a reduce drastic deșeurile din mare și acest text reprezintă o parte importantă a acestui efort. Cu puțin timp în urmă a apărut știrea că și în Antarctica sunt surprinși oamenii de știință de cât plastică există. Dacă și acolo găsim mii de particule pe litru de gheață, cred că ar fi timpul să facem totuși ceva. E important să avem obiective ambițioase. E important ca noi să avem un cuvânt de spus, dragă gesine, ar trebui să fie de la sine înțeles, de fapt, care sunt măsurile de care avem nevoie pentru niște obiective ambițioase. Ceea ce privește structura taxelor, important să avem un, uh, o taxă paușală 100%. Sunt de acord cu raportorul pentru că dacă navele sau uh, companiile ar trebui să plătească pe cantitate, nu vor avea niciun interes. Va trebui să ne mai certăm cu colegii de la transporturi, asta este. Mi se mai pare bine că s-a mi se mai pare util că s-a extins termenul uh, deșeuri. Nu putem uh, cere filtrarea deșeurilor și apoi filtrele să fie spălate cu apă de mare sau spălate chiar în mare. Și aici trebuie să acționăm. Și mi se mai pare util ca pescarii care pescuiesc deșeuri să poată depune, preda acest, aceste deșeuri și să creăm premisele ca asta să se întâmple simplu și fără multe costuri suplimentare. Astfel de proiecte există în Germania, în Saxonia Inferioară un proiect Fishing for Litter a fost foarte bine apreciat și primit. Cred că e calea potrivită. Aș mai menționa un caz special. A fost un subiect și la POPS. E vorba de parafină. Parafina e o ceară folosită în medicină, dar și drept uh, combustibil. Și acesta mai poate fi poate fi spălată în afara zonei de 12 mile, pot fi spălate rezervoarele, dar în Marea Nordului se întâmplă să ajungă din nou la, pe plajă, în funcție de cum bate vântul, cum sunt curenții, e o problemă pentru turiști, pentru uh, păsări. ILO a stabilit reguli mai stricte pentru că acest lucru să nu se mai întâmple, iar uh, aceste rezervoare vor fi spălate mai uh, precauție. E un pas pe care îl salut, dar mă întreb dacă e suficient, dacă e un pas suficient. Mă bucur că e comisia aici. Am trimis o cerere în martie. N-am primit răspuns nici până acum. Sunt peste șase luni după data limită. M-aș bucura dacă această întrebare și-ar primi răspunsul totuși acum măcar. Deci mă întreb dacă e suficient pentru a elimina crearea de uh, bulgări de parafină, dacă aceste măsuri sunt suficiente. În rest, cum am spus, sunt destul de mulțumit de proiectul de text, de propunerea comisiei și de raport și sper să avem o bună cooperare și un răspuns la acea întrebare ce facem cu parafina. Mulțumesc. Și acum, domnul Meissner. Our uh, envy rapporteur already stated I am today. Mulțumesc în rap- calitate de raportor înviată că am două roluri. În primul rând vorbesc pentru colegul meu, raportor din umbră, care mi-a transmis un mesaj. Am mulțumit raportorului, dumneavoastră adică. Vreau să-i mulțumesc domnului Aicut pentru proiectul de aviz. Într-o mare măsură, propunerile raportorului clarifică textul comisiei și consolidează mesajul. Singura problemă sau semn de întrebare are legătură cu dispozițiile referitoare la EPR pentru echipamentul de pescuit și mă întreb dacă această directivă este cea corectă pentru includerea acestei măsuri. Comisia poate ne ajuta să clarificăm această situație. O altă întrebare are legătură cu costul deșeurilor menționat de colegul nostru și cine trebuie să fie responsabil de acoperirea acestor costuri. Vrem să reducem povara asupra pescarilor și navelor de pescuit și noi niveluri de conformitate și noi surse de venit pentru statele membre ar putea să supracomplice lucrurile. Aștept să lucrez cu raportorul și restul raportorilor din umbră pe acest dosar. Mulțumesc! Asta este ce a spus Nil și acum, în calitate de raportor la transport, vorbesc în nume propriu, Toată lumea pare să fie mulțumită de propunerea comisiei pentru că merge în direcția absolut corectă și recunosc că toată lumea care e aici știe că am fost cu intergrupul în care a lucrat și Tim și ne ocupam de deșeurile de plastic din oceane. Mai multe zile am fost, am vizitat, am văzut despre ce este vorba și cred că ar fi foarte bine dacă am putea rezolva toate problemele cu o directivă. Toată lumea e de acord cu asta, fără îndoială, dar nu așa stau lucrurile în realitate. Nu avem cum rezolva totul, trebuie să lucrăm mai mult. Dacă ne uităm la ce conține directiva și propunerea, veți vedea că ne concentrăm pe partea MV. Există aspecte menționate de colegi cu deșeurile din pescuit, Trebuie să existe sancțiuni, trebuie să ne gândim exact ce. Da, echipamentele de pescuit pierdute reprezintă o problemă pentru că acestea pot cauza mari probleme în mediul maritim, pentru că pescuitul continuă fără să mai fie supravegheat echipamentul respectiv și nu asta vrem. Și în general, aș vrea să reducem deșeurile la nivelul navelor și să avem un concept mai clar pentru navele verzi. Cred că trebuie să ne gândim la cum să motivăm uh, armatorii să reducă deșeurile pe nave. Și aștept discuțiile cu colegii din transport și chiar aici, unde nu sunt raportori din umbră, dar oricum ne putem întâlni. Nu, Nils va face o treabă foarte bine, pentru că pentru mine e important. Marpol este ceva internațional. Protecția mediului este obiectivul avut în vedere de Marple, dar nu protejează întotdeauna mediul și știm că nu putem schimba doar noi din Europa dimensiunea internațională. În acest caz, propunerea Comisiei merge un pic mai departe și includă și alte elemente. Putem introduce și nămolul și apele uh, uzate în general, Aș vrea să fim mai ambițioși pe acest dosar, ca și în cazul căilor navigabile interioare, unde suntem mai preocupați de protecția mediului. Știu că acolo avem o dimensiune europeană și aici una internațională, deci înțeleg care este dificultatea. Comisia, sigur, nu poate spune să schimbăm Marpol, nu e posibil, dar toți din transport și Envi vom încerca să exercităm presiune asupra Comisiei pentru ca acesta la rândul rău să ceară OMI soluții mai ambițioase. Asta este principalul lucru pe care l-am de spus. În ceea ce privește taxa indirectă, asta o să discutăm. Pe de o parte, este absolut logic să facem asta din punctul meu de vedere, pe de altă parte, nu pot spune câte deșeuri periculoase vor exista, dacă va fi o povară pentru porturi, dacă vor refuza, dacă vor exista facilități. Deci întrebări există în continuare pentru mine și să vedem ce facem cu ele. Este un dosar foarte interesant, fără îndoială, și dacă facem ce trebuie, vom îmbunătăți fără îndoială Uh, textul Comisiei și uh, situația porturilor și a mărilor. Mulțumesc de aceea tuturor și aștept să cooperăm. Mulțumesc. Doamna, doamna are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Cu parchetul pe economia circulară care a devenit lege acum, am văzut cum o gestionare corectă a deșeurilor e importantă pentru protecția mediului și ca factor pentru dezvoltarea economică. Și din acest punct de vedere, deșeurile generate pe nave nu fac excepție, care cauzează daune mari mediului maritim și biodiversității florii și faunei. Prin urmare, este absolut esențial ca prim punct ca porturile și instalațiile portoare să aibă infrastructurile adecvate. E adevărat că trebuie să ne situăm în context. Avem și dimensiunea prevenirii generării deșeurilor pe nave dacă vrem nave vers. Și un alt punct nu putem implementa legislație care este, acționează ca un stimulent invers. Trebuie să introducem niște un tarif special care nu, poate, nu trebuie să fie uh, plătit de pescari, pentru că aceștia prin totul în uh, plasele lor de pescuit și asta cred că mm, spune destul de multe pe sănătatea apelor noastre pe care ar trebui să ne concentrăm. Vreau să menționez și eu un proiect experimental din Italia, din Toscana, numit Arhipelag Curat, care va fi prezentat uh, în Parlamentul European săptămâna viitoare și din acest proiect uh, se vede că în două luni de experimentare, cinci nave de pescuit au cules 650 de kilograme de deșeuri din mare. Aceste nave au două alternative. Sau le duc în porturi și plătesc costurile, sau le aruncă înapoi în mare. Înțelegeți și dumneavoastră că e foarte important. Mulțumesc raportorului că a menționat acest aspect. Deci cât e important ca statele membre să fie responsabile de gestionarea acestor deșeuri și să caute surse de finanțare alternative. Răspunderea producătorilor poate fi un punct de pornire, însă cred că în niciun fel pescarii care sunt implicați activ în pescuitul pasiv nu trebuie să fie considerați a fi um, cei care dețin deșeurile. Această lucru nu stimulează un comportament corect și cred că noi asta ne dorim cu toții. Mulțumesc! Thank you. And now, uh, time for a Mulțumesc și acum uh, Comisia doamna Cucinscă. Mulțumesc, domnule președinte. Bună ziua! În primul rând, vă mulțumesc pentru cuvintele pozitive pe care le-am auzit referitor la propunere și mulțumesc că m-ați invitat la comisie pentru a discuta această temă. Este o propunere legislativă care chiar uh, dacă uh, are o bază puternică în transporturi, are și un obiectiv uh, de mediu, reducerea deșeurilor și aruncării acestora din mare. Uh, o să răspund la o serie de întrebări, dar o să mă refer și la raport în sine. Este bine că am auzit în această comisie, ca și în comisia TRAN, că există o susținere generală pentru conținutul acestei directive, uh, fără o abordare a unei uh, taxe speciale, pentru că e nevoie de stimulente este foarte important să avem un sistem care să faciliteze acest lucru și acest sistem în oglindă, pe de, pe de parte dăm uh, stimulente fără uh, o abordare a unei taxe directe sau indirecte, în același timp uh, cerem uh, existența unor facilități uh, portoare adecvate. Uh, Știm și recunoaștem că este o chestiune uh, dificilă, însă este și o problemă de uh, recuperare a costurilor care să permită porturilor din uh, Uniunea Europeană să îmbunătățească facilitățile de primire pe care le au. Poate că în acest context, dat fiind că s-au făcut multe trimiteri la cadrul internațional, la Convenția Marple-Marple, Uh, vrea să împiedice aruncările în mare. Sunt uh, încurajate livrările de deșeuri în porturi și putem crea un cadru juridic uh, eficient, pentru că cu această directivă nu putem să controlăm pe deplin ceea ce se întâmplă în largul mării și în oceane. Am auzit de la raportor că acest concept poate că ar trebui să întărim și cadrul legislativ uh, penalizând uh, navele care poluează uh, largul mării și să creăm un instrument juridic adecvat, specific pentru asta și, de asemenea, modificarea celorlalte texte legislative uh, în sensul uh, penalizării vaselor care poluează largul mării. Apoi, uh, o serie de probleme se referă la navele de pescuit, în primul rând, inclusiv uh, o taxă indirectă pentru vasele de pescuit ar permite acestora să facă același lucru, să fie încurajate să uh, Uh, livreze uh, ceea ce pescuiesc uh, fără costuri suplimentare. Asta nu trebuie să ducă la plăți pentru ceea ce livrează, Însă trebuie să fim foarte atenți dacă acesta este instrumentul potrivit pentru a um, discuta toate stimulentele uh, fiscale care se referă numai la vasele de pescuit. Apoi, uh, scheme de finanțare uh, în cadrul Fondului European de Pescuit. Trebuie probabil să le analizăm mai îndelung dacă am putea să creăm uh, astfel de scheme și la nivelul statelor membre pentru a suporta astfel de costuri. Apoi, uh, anexa 4 și conținutul acesteia este de salutat. Apoi, uh, conceptul greenship este un concept pe care vrem să-l dezvoltăm în continuare, însă trebuie să fim foarte atenți pentru că pentru a fi eficient trebuie să fie cuprinzător și complet și pentru ca să funcționeze ar trebui să includă și alte tipuri de deșeuri nu numai uh, deșeurile care sunt enumerate în anexa 5. De aceea, inițial am propus să existe un act de punere în aplicare pentru că trebuie să procedăm atent, astfel încât orice concept green shift să funcționeze și să facă ceea ce se cere unui astfel de instrument, să încurajeze uh, vasele să devină mai ecologice. În ceea ce privește curățarea uh, uh rezervoarelor, uh, uh, cred că și uh, petrolierelor uh, colegul meu o să explice acest lucru, pentru că a fost această discuție. Uh, cât putem să influențăm noi ca uh, europeni în uh, schimbarea uh, dispozițiilor din uh, Convenția Marble. Vom uh, avea o depunere în ceea ce privește gunoiul uh, marin și interzicerea aruncării parafinei. Uh, Desigur, uh, schimburile sau schimbarea convențiilor internaționale uh, durează, nu este uh, o schimbare care se face rapid, dar trebuie să facem acest lucru prin convenții internaționale, pentru că al minter nu vom avea un control de plin de ambele părți. Putem să controlăm ceea ce se întâmplă în porturi și dacă nu avem uh, un, uh, o arhitectură juridică uh, instituită, este mai greu să realizăm acest lucru și să curățăm uh, oceanele. Cred că o să mă opresc aici. Vano platformele marine, o temă complicată, pentru că În Convenția MARPOL, platformele marine sunt uh, incluse ca uh, definire a uh, navelor, însă ar fi consecvent să uh, includem și deșeurile de la aceste platforme, însă sunt aici niște probleme juridice. Cum poate fi făcut acest lucru și asta uh, ca urmare a unor discuții verificăm dacă aceste chestiuni juridice pot fi uh, abordate. Uh, de pildă, de îndată ce deșeurile sunt colectate uh, de la o platformă, sunt un deșeu transportat. Deci vom reveni la dumneavoastră să vedem dacă acest lucru se încadrează uh, în această directivă. Mulțumesc pentru sprijinul dumneavoastră și aștept uh, să lucrez împreună cu Comisia Tran, și cu dumneavoastră pentru o bună soluționare a facilităților portoare de primire. Mulțumesc! Uh, domnule Caut, dacă dorește, Da, mai avem 45 uh, de minute la dispoziție, așa încât... Nu, o să fiu succint. Mulțumesc tuturor raportorilor din umbră pentru comentariile lor. Cred că aș vrea să spun câteva uh, cuvinte despre ceea ce s-a menționat în ceea ce privește uh, platformele uh, uh maritime cred că trebuie să uh, revenim uh, la comisie cu acest aspect pentru că trebuie să ne uh, asigurăm că lucrurile din punct de vedere juridic sunt uh, solide. Vom uh, analiza acest lucru și atunci și acolo unde este necesar să îmbunătățim propunerea noastră în ceea ce este conceptul ship în ape ecologice pentru că considerăm că este important deja să precizăm acest concept pentru că este și un stimulent pentru cei care lucrează pe nave Uh, să își îmbunătățească abordarea uh, deșeurilor. Uh, este important să existe așa ceva și printr-un act de punere în aplicare nu este suficient. Vreau să mulțumesc doamnei Bonafe. Pentru noi, cea mai mare preocupare este că dacă nu Uh, abordăm uh, pescuitul pasiv, uh, atunci va lua amploare și asta nu va fi un stimulent Trebuie să găsim astfel de stimulenți uh, și dacă folosim fondurile din anexă, probabil că asta este direcția cea bună sau uh, să auzim din partea raportorului care sunt responsabilitățile statelor membre. Cred că este important să adăugăm ceva pentru că al minter nu facem decât să creștem uh, taxele generale. Mulțumesc uh, Comisiei uh, pentru că prin amendamente uh, îmbunătățește textul în legătură cu actele infracționale, în legătură cu IPR și am auzit raportorul din umbre de la ALDE prin vocea noastră atunci când am făcut amendamentele, asta s-a întâmplat înainte de propunerea privind plasticele de unică folosință. Acum sistemul IPR este inclus în această propunere. Am vrut să ne asigurăm că va fi integrat acolo, de aceea l-am pus și aici pentru noi este în regulă dacă este în cealaltă propunere sau preluăm noi. Asta principal este că se regăsește undeva dacă se va regăsi în propunerea privind plasticul de unică folosință, probabil că atunci ar fi potrivit să îl scoatem uh, din această propunere. Uh, deci dacă este integrat în acea propunere, atunci noi putem să îl scoatem din propunerea noastră. Am fost foarte succint. Mulțumesc că mi-ați uh, dat cuvântul și putem să mai vedem a doua parte a meciului. Nu, nu joacă țările de jos, nu joacă Olanda. Acest uh, uh, dosar uh, are termen 28 iunie, apoi la în septembrie, în tran pe 9 octombrie și să sperăm că va fi votat în cea de-a doua plenară din octombrie. Sper că am ajuns la final și vă urez o după amiază frumoasă la meci.